Ah, voilà. Micro, voilà. Eh, buongiorno a tutti, scusate se parlo italiano ma è più semplice. Per motivi giuridici di privacy vi ricordo che... Buona dimineața. Din motive legale și de apărare a dreptului la viața privată, vă reamintesc că ședința este transmisă în direct pe internet prin web streaming. Aș vrea să adoptăm agenda distribuită pe 8 iulie dacă sunteți de acord. Vom considera că ordinea de zi a fost adoptată. Anunțurile sau comunicările președinției. Scuze, pentru prima dată că prezidez, așa că probabil că o să fac foarte multe greșeli, scuze dinainte pentru acestea. Comunicările președinției, așadar, grupul S și D, informa secretariatul în legătură cu desemnarea doamnei Mercedes Resul ca raportor pentru Comisia Cont în legătură cu raportul anual 2014 legat de apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Combaterea fraudei. Un aviz dat grupului S și D la reuniunea anterioară. Dacă sunteți cu toții de acord, Putem uh, considera această desemnare ca fiind aprobată și felicitări colegii respective. Punctul 3 de pe ordinea de zi. la care voi prezenta recomandările coordonatorilor. S-au întâlnit pe 6 iulie anul curent la Strasburg. Coordonatorii consideră că nu trebuie redactat niciun aviz în legătură cu petițiile în legătură cu raportul anual uh, privind activitățile Ombudsmanului European în anul 2014, coordonatorii au avizat noile date sugerate 23 septembrie 2015 de la 13.30 la ora 15 pentru o întâlnire cu delegația adunării parlamentare a Consiliului Europei care va avea loc la Bruxelles. Confirmat de asemenea faptul că ședința interparlamentară cu AFCO cu parlamentele naționale se va ține în cursul ședinței obișnuite joi 19 noiembrie în același timp cu un atelier. legat de control parlamentar, organizat de DG Ample. E vorba de controlul parlamentar asupra înălților funcționari din Uniunea Europeană și apoi misiunea ACO la Washington a fost autorizată de către conferința președinților și se va ține în săptămâna 45 turcoaz pe 6 noiembrie. Comisia este invitată să avizeze recomandările și să ia notă de decizii și de informațiile respective. Există comentarii? În caz contrar, vom considera aceste propuneri ca fiind adoptate. Și acum putem trece mai departe <clears throat> la activitatea propriu-zisă. Subiectul este îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene, valorificând potențialul tratatului de la Lisabona, raportor, după cum știți. Sunt uh, domnul Brock și doamna Breso. Înainte de a invita pe coraportori să ia cuvântul. Aș vrea să vă prezint părerea mea. E o sarcină foarte dificilă îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene și am o rugăminte pentru dumneavoastră toți și către mine însă. Atunci când s-au adoptat uh, două rapoarte din proprie inițiativă sau mai degrabă când s-a hotărât uh, adoptarea lor, a existat un document uh, de importanță deosebită în istoria Uniunii Europene. Ce s-a întâmplat uh, duminica trecută în legătură cu condițiile pentru păstrarea Greciei în Uniunea Europeană, după părerea mea, a fost o noapte dezastroasă din multe puncte de vedere. Nu doar pentru Grecia, care a fost forțată să accepte austeritatea pe care oamenii sau locuitorii greci care suferă de sărăcie au respins-o deja, dar a fost ceva îngrozitor și pentru Uniunea Europeană. Ce aș vrea să vă rog să spuneți cu sinceritate este dacă dumneavoastră credeți că putem respecta calendarul pentru aceste două rapoarte ca și că nu s-ar fi întâmplat nimic sau dacă putem vorbi despre potențialul tratatului legată de această cooperare intensificată fără a intra în amănunte după ce Consiliul European, pe care mulți l-au văzut că a făcut nu doar o um, umiliere a unui popor care are aspirații legate de unitatea europeană. Pericolul este să vorbim despre Europa așa cum făceam acum un an sau despre Europa care era acum un an și nu despre Europa care acum e în pericol de a se dezintegra. Deci ar trebui poate să dăm impresia că suntem o comisie parlamentară indiferentă la ce se întâmplă în jurul nostru în prezent. Nu facem decât să vorbim și nu ne pasă ce se întâmplă cu instituțiile sau cu domnia legii în Uniunea Europeană. De deci ce v-aș ruga? pe raportori în special, este să vă referiți la aceste aspecte, să vă gândiți, să reflectați. Eu nu am o soluție, nu pot să scot iepurașul din Joben, dar vreau să aud ce ambiții aveți în legătură cu ce fel de uniune ne dorim. Ar trebui să fie diferită de cea actuală, chiar dacă tratatele nu sunt modificate. Cu excepția cazului în care vrem ca imaginea ei în ochii cetățenilor să se înrăutățească și mai mult. Aș vrea să vă reamintesc că în luna mai s-a ținut o audiere în legătură cu viitorul instituțional al Uniunii, în interiorul și în exteriorul tratatelor cu experți care au prezentat ideile acestei comisii în legătură cu guvernanța și viitoarele instituții ale Uniunii Europene. Parlamentul a solicitat pe 19 mai avizele CESE și ale Comitetului Regiunilor și ne bucurăm să salutăm pe președintele Comitetului Regiunilor, domnul Marco Marcula. Sper că am pronunțat uh, bine numele, care ne va prezenta o rezoluție adoptată de acest comitet uh, pe 8 iulie. E o rezoluție care a fost transmisă vineri uh, tuturor membrilor. Aș vrea să vă dau cuvântul, domnule Macola. ca să putem avea apoi o dezbatere. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, doamna Spinelli. Stimată doamna Breso, stimată domnule Brock, stimați membri ai Parlamentului European, o să încep prin a vă mulțumi pentru consultarea Comitetului Regiunilor în legătură cu rapoartele dumneavoastră legate de Tratatul de la Lisabona și alte aspecte. Am adoptat o rezoluție după cum a spus doamna președinte, săptămâna trecută la plenară, ați primit-o cu toții și aveți uh, în față și această broșură verde care sublinează aspectele chei, utilizând uh, cuvintele raportorilor și ale specialiștilor noștri din diverse grupuri politice. Rezoluția noastră acoperă rapoartele domnului Broc, ale domnului Bresu, ca și raportul domnului Verhofstadt, care va fi adoptat ulterior. Aș vrea să vă mulțumesc pentru dezbaterea pe care am avut-o la plenara din iunie cu raportorii. Toată lumea și-a adus contribuția la plenara din hemiciclu. Am distribuit această broșură acum cu aspectele cheie la care v-ați referit dumneavoastră și membrii noștri cu această ocazie. Mă bucur foarte mult să am ocazia să vă prezint unele de principalele puncte pentru coerență o să-mi împart uh, prezentarea în două. Mai întâi etapele care pot fi parcurse în contextul actualelor tratate și apoi propunerile care ar putea fi avute în vedere când și dacă are loc o reformare a tratatelor. Mai întâi, îmbunătățit în actualele dispoziții ale tratatelor de la Lisabona, începând cu rolul unic al Comitetului Regiunilor, drept organism consultativ care reprezintă autorități locale și regionale, elaborat uh, cu fiecare nou tratat, dar rolul nostru în procesul legislativ ar putea să fie recunoscut uh, mai mult pe plan formal. Motivele sunt simple. Avem o dublă legitimitate, mai întâi una democratică prin membrii noștri care au fost aleși de către cetățeni și una legală, membrii care reprezintă autorități locale sau regionale, care au responsabilități legale pe teren în ce privește implementarea legislației europene și uneori aceste competențe legale sunt exclusive, ori sunt uh, împărțite cu autoritățile naționale. Cred că există un domeniu semnificativ în tratatul actual pentru ca legitimitatea instituțională să devină mai compatibilă cu o bună funcționare a Uniunii Europene. Prin urmare, suntem hotărâți să consolidăm rolul Comitetului European al Regiunilor pentru a exploata direct cunoștințele și experiența autorităților, reprezentanților locali și regionali în procesul decizional european. Concret, o să fac următoarele propuneri. Mai întâi, e nevoie de eforturi suplimentare în faza de preredactare a propunerilor legislative, aspect dezbătut de multe ori cu reprezentanții Parlamentului. E vorba de evaluări teritoriale de impact, apoi un control adecvat al implementării, transpunerii legislației europene pe plan local și regional. Ne bucurăm să vedem că această propunere a fost confirmată la dezbaterile noastre cu membrii Parlamentului, inclusiv cu domnul Schulz, domnul Busek și doamna Hübner, ca și cu cei trei raportori de la Comisia AFCO. Aici salut uh, dialogul intensificat al Comitetului Regiunilor cu Parlamentul European și așteptăm cu interes să monitorizăm implementarea principiului subsidiarității pentru a avea o mai bună includere a glasurilor locale și regionale în activitatea parlamentară. Al doilea punct de pe lista noastră de propuneri este aceea că vedem și unele semnale pozitive cu recentele propuneri ale Consiliului pentru pachetul legat de mai bună legiferare. E nevoie de o trimitere clară la Comitetul Regiunilor care să se includă în proiectul de acord interinstituțional privind mai bună legiferare să recunoască competența noastră sporită prevăzută de Tratatul de la Lisabona. Cu toate acestea, agenda mai bunei legiferări nu trebuie să devină un pretext pentru a evita sau aboli legislația necesară. Al treilea punct. Pe lângă propunerile de mai sus, am putea cere o bunătățire relațiilor Comitetului Regiunilor cu Consiliul, de exemplu, să se dea Comitetului Regiunilor statutul de observator cu dreptul de a lua cuvântul la grupurile de lucru ale Consiliului care se ocupă de domenii unde este obligatorie consultarea Comitetului nostru. Un exemplu clar, activitatea Consiliului legată de politicile de coeziune și investiții în regiuni și orașe. De mulți ani deja, Comitetul Regiunilor a sprijinit apelul mai multor state membre de înființarea unor formațiuni specifice ale Consiliului pentru politica de coeziune europeană. <clears throat> A venit momentul să se dea curs aceste solicitări care se ocupă de peste o treime din bugetul Uniunii și a treia propunere concretă, ca în fine, să vedem și plus valoarea acordării statutului de observator cu drept de a lua cuvântul la negocierile în trialog pentru Comitetul Regiunilor când e o consultare obligatorie în conformitate cu tratatul. Apoi, a doua parte a acestei propuneri, în caz că există o reformare a tratatelor. Înainte de a continua discuția legată de schimbarea tratatelor, trebuie să nu uităm că orice modificare trebuie să se bazeze pe evaluare clară și pe un sprijin politic ferm din partea cetățenilor și al statelor membre ca adunare europeană a autorităților locale și regionale am dorit să propunem unele idei pe baza discuțiilor pe care le-am avut în iunie și în iulie la plenare cu rezoluția adoptată săptămâna trecută. Prima propunere este ca tratatul de la Lisabona să recunoască importanța tot mai mare a parlamentelor naționale și regionale în procesul legislativ s-au prevăzut și noi domenii în care ar trebui să fie obligatorie consultarea. În rezoluția noastră legată de tratatul de Lisabona și mai departe s-a făcut un apel pentru o instituționalizare treptată a funcției Comitetului Regiunilor drept cameră deliberativă care să aibă un control uh, legat de instituțiile Uniunii Europene cu toate acestea, evoluția respectivă ar trebui să evite sporirea complexității instituționale a Uniunii Europene. Considerăm că nu e vorba de a crea noi instituții, ci mai degrabă să îmbunătățim funcționarea celor deja existente și în același timp să aibă o mai mare reprezentativitate politică și să dea socoteală cetățenilor cu adevărat. E esențial să nu, ține, să nu uităm că Uniunea Europeană trebuie să dea soluții instituționale pentru a asigura faptul că au un cuvânt de spus autoritățile locale și regionale când modelează legislația europeană care afectează responsabilitățile legale pe teren. În al doilea rând, facem un apel pentru o consultare obligatorie a Comitetului Regiunilor pe chestiuni pertinente pentru autoritățile locale și regionale în ce privește măsurile care afectează domenii de politică de relevanță directă pentru autoritățile locale și regionale, cum ar fi piața internă, agricultura, libertatea de circulație a lucrătorilor, liberalizarea unor servicii specifice, migrație, ajutoare de stat și politică industrială. O să mă refer la un singur exemplu. Considerăm că orice propunere legislativă legată de coeziune președintele întrerupe. Scuze. Domnule Marcola, Vă rog uh, foarte pe scurt. Da, permiteți-mi în încheiere. Al treilea punct și ultimul. E nevoie de o abordare orizontală guvernanța legată de Uniunea Monetară care cere consultarea Comitetului Regiunilor în domenii de competență comună legată de măsuri de coordonare a politicilor de ocupare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iată elementele cheie pe care le vedem și ne bucurăm foarte mult că participăm la întregul proces și la convenția următoare. Mulțumesc! Grație, doctor! Mulțumesc, domnule Macula, pentru sugestiile făcute, menite să sporească democratizarea. O să dau cuvântul acum celor doi uh, coraportori, începând cu doamna Mercedes Breso. Cred că ai la dispoziție 10 minute maxim. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să fim ambițioși în Uniunea Europeană. Este uh, evident că aceasta este o sarcină pentru uh, Parlamentul European uh, în ansamblul său. Trebuie să stabilim frontierele în interiorul cărora uh, să facem uh, uh, schimbări. Raportul nostru încearcă să arate că există frontiere foarte largi. Depinde de Parlamentul European parlamentele naționale, cetățenii pot să facă uh, opțiuni, opțiuni curajoase. Când vom fi mai mulți în această comisie, în luna septembrie, putem să discutăm și chestiuni politice legate de situația aceasta grea și uh, complexă. Raportul nostru Uh, nu dorește să se limiteze la abordarea subiectului uh, consolidării și finalizării Uniunii Economice și Monetare, asupra căreia uh, Parlamentul tocmai a adoptat un raport și asupra căruia avem cinci rapoarte. Nu este nicio doială. legat de toate temele care sunt responsabilitatea Uniunii Europene. Nu e vorba numai de Uniunea Monetară și Uniunea Economică și Monetară, ci toate celelalte politici care sunt urgente, după cum putem vedea. Sunt uh, multe urgențe, sunt necesare multe reacții, răspunsuri și mai presus de orice, cred că trebuie să analizăm baza instituțională generală pentru a îmbunătăți democrația și legitimitatea democratică a instituțiilor. Unul dintre primele puncte pe care trebuie să-l avem în vedere este rolul parlamentului în Uh, Uniunea Economică și Monetară, în special în zona euro. În legătură cu aceasta s-au făcut uh, multe propuneri, uh, chiar unele îngrijorătoare, un parlament ad hoc pentru zona euro, care să nu fie unul ales. Nu putem să acceptăm așa ceva, să, ne se impun, să, să ni se impună așa ceva. Există uh, marge de manevră, putem să ne gândim la comisii ad hoc uh, deschise tuturor, dar uh, în ceea ce privește zona euro putem să avem supra supra-comitete, putem să ținem cont de zona euro în interiorul Uniunii Europene, ne putem gândi la resursele proprii, sau de resursele separate. Nu o să discut în detaliu despre toate acestea, însă asta înseamnă o dezvoltare uh, mai democratică a Consiliului uh, European, mai multe clauze pasarelă care să permită Consiliului să adopte uh, legislație ordinară pe bază de majoritate, de asemenea utilizarea unor structuri de cooperare uh, sporită pentru a determina îmbunătățirea politicilor. Când vorbim despre uh, această cooperare extinsă, trebuie să ne gândim și uh, la structura comisiei prin administrația sa fiscală fiscală cu un trezorier sau ministru al finanțelor europene care să încerce să pună, să aducă la oaltă președintele grupului uh, uh, zone euro, eurogrupului și uh, președintele comisiei. Am ascultat cele spuse de președintele Comitetului Regiunilor și cred că trebuie să abordăm chestiunea subsidiarității verticală și orizontală. Trebuie să ținem mai mult uh, cont de nivelul național, precum și de nivelul orizontal, unde vorbim despre libera organizație a societății. societății. Dacă există posibilitatea să avem o serie de organizații autonome. Apoi la nivel subnațional pentru punerea în aplicare a politicilor uh, europene. Am ascultat uh, propunerile, le vom evalua și vom vedea cum le putem integra în text. De asemenea, în ceea ce privește rolul parlamentelor naționale, în uh, relația cu Parlamentul European. Uh, această relație trebuie să fie îmbunătățită. Parlamentele naționale, tot mai mult, trebuie să adopte teme europene, însă coordonarea între noi și Parlamentele naționale trebuie îmbunătățită. Avem un raport privind uh, inițiativa cetățenească putem să tragem concluzii uh, din acest uh, raport, însă este clar că e nevoie de îmbunătățiri și de consolidări în tratat. În ceea ce privește Uniunea Economică și Monetară, așa cum am spus, uh, s-a spus foarte multe în rapoartele pe care le-am adoptat și în textele de care dispunem deja. Încă o dată, nu este nicio îndoială că este nevoie să adăugăm uh, la aspectele democratice ale Uniunii Economice și Monetare. Sunt uh, multe instrumente care permit uh, întărirea rolului Parlamentului și care ne permit să facă ca sarcinile executive ale Comisiei să fie mai bine țintite, instrumente menite să creeze un buget pentru zona euro, uh, dar să ne uităm și dincolo de politicile de control la politicile sociale care uh, sunt aplicate de state care deseori trebuie să facă reforme dureroase, însă care pot să beneficieze de uh, susținere. Sunt multe puncte, uh, nu am timp să vorbesc despre toate acestea, însă sunt idei în raport uh, care pot să facă Uniunea mai democratică și care pot să facă uh, Uniunea economică și monetare să funcționeze mai bine. Vorbesc și de piața internă, o singură, o piață unică de capital, uh, Uniunea bancară trebuie să fie finalizată, vedem cât de important este să separăm controlul și Uh, solvabilitatea uh, băncilor, de uh, sacinile statului. Uniunea fiscală, dacă trebuie să avem o uniune fiscală, oare trebuie să facem uniunea să se bazeze pe resursele proprii, dar și pe un control sporit al paradisurilor fiscale, controlul uh, Um, evaziunii fiscale. Așa cum am spus, uh, e nevoie de o uh, dimensiune socială și aceasta ar fi adusă prin uh, Uniunea Socială, astfel încât să promovăm ideea unui salariu minim, armonizarea sistemelor de asistență socială, astfel încât să nu existe dumping social și uh, să putem ajuta uh, statele membre aflate în dificultate. Și, în final, aș vrea să vă reamintesc despre acțiunea externă. Așa cum am spus-o mai devreme, în cadrul sistemului tratatelor actuale ne-am putea imagina o evoluție către o politică comună, o politică externă comună mai bine integrată cu o creștere a rolului reprezentării Uniunii Europene prin înaltul reprezentat, astfel încât această persoană să devină un adevărat ministru de externe al Uniunii. Sunt uh, o serie de instrumente care fac uh, posibilă o uniune a securității și apărării. Sunt două fațete ale aceleași monede, deci există o politică uh, comună uh, externă pentru securitate și migrație, astfel încât la nivel instituțional să putem aborda acest lucru în Consiliul de Ministri putem să creăm uh, instrumente uh, pentru apărarea externă și o armată comună. Deci putem uh, să reducem cheltuielile în această privință. Apoi mai este și sectorul justiție și afaceri interne. Am văzut un proiect inițial pentru o politică de azil și migrație și uh, drepturile omului. Trebuie să definim mai bine instrumentele pentru Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Deci, rapid, am acoperit punctele principale la care ne gândim. Mulțumesc, Mercedes, și acum uh, am să îi dau cuvântul uh, domnului Brock pentru că va trebui să plece apoi. Secretarul uh, a știut uh, că nu pot să rămân decât până la ora 10 pentru că avem un vot în comisie, deci am numai 15 minute la dispoziție pot să-mi spun bucata 15 minute înainte de a pleca. Sper că îmi puteți da acest uh, timp. O să îi rog pe colegi să aibă răbdare cu mine. Dacă nu facem lucrurile în ordinea uh, convenită inițial. În al doilea rând, Mercedes și cu mine suntem de acord în multe privințe, dar nu în totalitate uh, asupra bazei pentru acest raport pentru că văd că trebuie să evaluăm uh, cum posibilitățile constituționale sunt abordate. Mercedes a spus că esența politicilor trebuie uh, hotărâtă, iar în uh, anexa raportului avem puncte de vedere oarecum diferite în legătură cu modul în care ar trebui să arate un dialog constructiv. În primul rând, Uniunea Europeană are nevoie de un grad înalt de legitimitate care include și rolul Parlamentului European. Nu e numai uh, chestiunea Greciei care se pune aici ci și impresia generală că Uniunea Europeană, uh, nu știu, pe bună dreptate sau nu, trece printr-o perioadă dificilă. Uh, am uh, văzut o intensificare a mișcărilor de extremă dreapta și asta din uh, diferite motive politice. Trebuie să încercăm să ieșim din această situație pentru a ne asigura că Uniunea Europeană are un viitor. Avem nevoie de o viziune, de soluții practice care să uh, fie o oglindă a realității și uh, trebuie să uh, îndeplinim cerințele cetățenilor într-o manieră transparentă. Trebuie să vedem cum pot fi extinse prerogativele și drepturile Parlamentului. Cred că trebuie să adoptăm un principiu. Și apoi mai este și rezoluția Comitetului Regiunilor pe care tocmai ați menționat-o toată lumea trebuie să aibă dreptul să hotărască unde sunt competențele constituționale, care sunt prerogativele constituționale și cine le are. Nu trebuie să existe confuzii. Trebuie să uh, întărim parlamentele naționale și să ne asigurăm că acestea pot să controleze și să influențeze propriile guverne. Uh, iar în această privință avem nevoie de o serie de limite. Însă ă, aceasta este de competența Constituțiilor Naționale, nu este ă, treaba noastră. Asta depinde ă, în totalitate de parlamentele naționale. Însă nu trebuie să existe competențe, un mix de competențe în anumite privințe de pildă articolul 13, pactul fiscal pentru semestrul european. Cred că ce se spune în articolul 13, această comisie comună, nu trebuie să aibă uh, prerogative uh, de decizie. Trebuie să fie o comisie de dezbatere și de informare. Dar acest lucru poate să inducă în eroare. Și în ceea ce privește Uniunea Economică și Monetară, și aceasta este propunerea pe care președintele Schulz a făcut-o în numele uh, Parlamentului în conformitate cu liniile directoare privind convergența pentru un uh, acord interinstituțional care uh, sunt adoptate din 5 în 5, din 4-5 ani, ar trebui să fie dreptul de codecizie al Parlamentului European consfințit, nu uh, diferitele niveluri administrative. dacă din aceasta reiese un program național de reformă, acest program nu trebuie să fie un simplu acord între Comisie și uh, Guvernele Naționale. Trebuie să fie hotărâte, uh, convenite de Parlamentele Naționale și apoi uh, aprobate de Parlamentul European. Fiecare decizie trebuie luată la nivel național. Uh, Prerogativele existente trebuie să fie democratice și transparente. Este o abordare importantă. Sunt uh, de acord cu Mercedes. Uh, este nevoie de bani pentru aceasta. astfel încât uh, să existe stimulente pentru programul de reformă. Apoi, în ceea ce privește resursele Uh, proprii. Avem trei pătrimi resurse proprii și o pătrime contribuții în trecut. Asta era structura. Din diferite motive, această structură trebuie schimbată. Și uh, există tulburări la nivel național în legătură cu această structură și schimbarea uh, ei. Uh, dar uh, indiferent uh, dacă uh, vorbim de resurse proprii sau de altceva, e nevoie de un buget pentru, uh, euro, pentru zona euro și pentru țările care se pregătesc de aderare. Acum, ceea ce privește bugetul Uniunii Europene, nu trebuie să avem un buget din umbră. Vrem un buget normal cu drepturi bugetare de pline ale Parlamentului European, însă aceste resurse pot fi aloc alocate pentru diferite uh, procese. Uh, resurse pot fi alocate pentru acest uh, grup uh, de țări care se pregătesc pentru aderare, însă se pune problema condiționalităților. Primește uh, stimulente dacă faci ceva. Nu este un transfer automat către bugetele naționale, ci resursele sunt legate de sarcini specifice și de obiective. De aceea este nevoie de stimulente. De aceea trebuie să analizăm detaliile. Uh, modul în care lucrează Parlamentul uh, trebuie discutat, pentru că de asta se leagă întreaga chestiune a eficienței. Uh, toate propunele, propunerile făcute uh, parlamentelor naționale uh, sau uh, uh Comitetului Regiunilor poate să fie o frână pentru eficiență. Apoi, Trebuie să ne gândim dacă Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor ar putea să joace un rol mai mare. Acestea sunt întrebări de ordin practic și uneori depinde de raportorii din aceste comisii, dacă au uh, inițiative din vreme pentru a lucra împreună. Unor asta funcționează, alteori nu. După ce obținem avizele de la aceste instituții, uh, de multe ori suntem la sfârșitul procesului nostru legislativ și atunci astfel de avize nu pot să aibă un impact prea mare, să influențeze prea mult. A trebuit să schimbăm acest lucru. Asta înseamnă că raportorul nostru ar trebui să meargă la Comitetul Regiunilor într-o fază timpurie a procesului legislativ, să uh, stea de vorbă cu cei de la Comitetul uh, Regiunilor, să li se dea ceva bani uh, să luăm dejunul împreună dacă nu-și pot permite acest lucru. Cred că trebuie să fim pragmatici, să începem uh, Uh, dintr-o fază timpurie această cooperare. Nu vă recomand să luăm uh, prânzul aici, însă, oricum, cred că ar fi o modalitate mult mai uh, eficientă de abordare. Aceasta ar îmbunătăți activitatea noastră legislativă. Și Consiliul ar putea să învețe foarte mult din asta, și Parlamentul. Cu ani în urmă am fost uh, raportor la o serie de proceduri sociale. Timpul uh, de lucru uh, pe vehicule de mare tonaj. E bine, atunci uh, Comitetul Regiunilor deja ajunsese la uh, uh, o soluție și atunci m-am întrebat atunci de ce mai sunt eu aici. Poate că ar trebui să lucrăm uh, uh, mai strâns unii cu alții. Pentru că Comitetul Economic și Social reprezintă o serie de organisme legislative, așadar are un rol important de jucat. Deci, o cooperare sporită la nivelul uh, regiunilor uh, din Europa ne oferă mai multe posibilități de participare uh, oficială, mai mare decât în statele proprii, dacă ne uităm la municipalitățile din Regatul Unit, de exemplu aici, în Europa, au mai multe drepturi de codecizie pentru că nu li se dă ascultare în uh, Londra. Și uh, asta este valabil și în alte uh, state, uh, în Germania, de pildă, în landuri, uh, unde acestea de multe ori nu au uh, mult de spus. Trebuie să avem în vedere și acest lucru. Apoi, în ceea ce, în ceea privește conținutul, nu știu dacă doriți să spuneți ceva cu privire la Constituție, la chestiunile constituționale. Cred că aceasta este o chestiune ce ține de competențele naționale. În ceea ce privește salariul minim, nu știu dacă doriți să spuneți ceva despre acest lucru. Noi nu ne, nu ne ocupăm de asta în Uniunea Europeană. Avem reguli minime, dar sunt, în ceea ce privește salariul, dar sunt țări care nu doresc uh, astfel de reguli. Fiindcă atâta timp cât există diferențe la nivelul economiilor, nu se poate armoniza sistemul social. Nu putem avea un sistem social european. România și Olanda, de pildă, nu pot oferi același nivel de pensii. De pildă. Dar trebuie să fie clar că fiecare cetățean merită un sistem social. Și acum ne întoarcem la Grecia. Pensiile în Grecia sunt la același nivel ca în Germania și de două ori mai mari decât în Slovenia. Dar de ce? Fiindcă nu au un sistem social, un sistem de securitate socială. După un an de șomaj nu primesc nimic. Și trebuie să-i ajutăm să-și clădească un adevărat sistem de asigurări sociale. Toate sunt finanțate prin pensii în Grecia. O persoană șomeră va depinde de familie, de părinți, de părinții pensionari dacă se reformează sistemul pensiilor fără să se țină cont de restul sistemului social, atunci se vor apărea probleme. Trebuie să ajutăm Grecia să clădească un adevărat sistem de securitate sociale care, sociale care nu există la ora actuală. Deci stimulentele sunt foarte importante în acest context. În, a, în aproape toate țările există un nivel minim de securitate socială, dar nu și în Grecia. Chiar dacă oamenii ies la pensie la 67 de ani acum, așa cum se întâmplă în majoritatea țărilor, deci ei muncesc până la vârsta de 67 de ani. Dar um, în Grecia te poți pensiona te poți pensiona anticipat chiar la 50 de ani și uh, primesc o pensie la fel de mare ca în alte țări. Cum se explice asta un, unui pensionar slovac? Nu invidiez guvernul care va trebui să soluționeze această chestiune. Și să nu ne mai plângem tot timpul că hotărârile care s-au luat weekendul acesta sunt o dovadă a lipsei de solidaritate. Eu m-am implicat pe deplin în acest proces în cadrul PPE-ului și vreau să vă spun că nu numai eh, germanicei răi au fost problema. Cu toții se încrâncenau, țările din zona mediteraneană, Irlanda, Letonia, cu toții doreau să se finalizeze lucrurile, nu doar PPE-ul, așa stau lucrurile nu doar răul de Schäuble. Exista un plan principal și un plan secundar. Un plan A și un plan B. Și am spus, dacă nu merge uh, planul A, atunci uh, planul B va intra în vigoare, așa nume ieșirea Greciei din zona euro. Iată de ce s-a, s-a îmbrățișat până la urmă planul A cu o nouă posibilitate de a găsi o majoritate în parlamentele naționale. Dacă Grecia ar fi uh, aprobat planul acum trei ani, fără să se treacă prin uh, toată nebunia referendumului, s-ar fi acceptat lucrurile mult mai ușor. Deci uh, răspunderea este a guvernului Elen. Am fi avut uh, același rezultat acum trei săptămâni. În mod democratic, ar fi trecut prin Parlament, fiindcă nu e vorba doar de o țară care hotărăște să organizeze un referendum la momentul nepotrivit, în momentul în care se pune întrebarea vrei să economisești mai mult și să nu plătești taxele? Nimeni nu a răspuns niciodată de-a lungul istoriei altfel decât grecii. Mai este și chestiunea necesității transparenței suplimentare la Consiliu și eficientizării procesului decizionar la Consiliu, precum și Uniunea Monetară și Economică. Trebuie să spunem foarte clar că nu dorim să instituim o nouă instituție a monede euro, așa cum vor uh, francezii și alții. Parlamentul European este instituția monedei euro și moneda euro este moneda Uniunii Europene. Acesta trebuie să fie punctul nostru de plecare. Iar orice altceva reprezintă chestiuni pe care, pe care le reglementează Parlamentul European. Ce a propus François Hollande este o idee a Franței vehiculată din trei în trei ani, indiferent de președinte. Eu nu vreau să ridicăm noi uh, ziduri în uh, Europa și ca german nu vreau ca o țară ca Polonia să, trac, să treacă la nivelul inferior, nivelul inferior al Uniunii Europene, ca să zic așa. Să nu avem uh, două ranguri de țări europene. Trebuie să găsim soluții rezonabile și cred că vom face acest lucru iar tratatul ne permite să facem acest lucru. S-au făcut multe propuneri, se vehiculează multe propuneri și vicepreședintele pentru afaceri economice ar deveni președinte al instituțiilor zone euro, iar Comisia este organul executiv al Uniunii Europene. Trebuie să ne asigurăm, deci, că președintele provine dintr-o țară dintr-o țară din zona euro. E o chestiune de bun simț. E normal. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Mulțumesc, domnule Brock. Aș Eh, dori să știu ce are de sus Mercedes în ceea ce privește salariul minim. Fiindcă nu cred că sunteți cu totul pe aceeași lungime de undă. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Aceasta este chestiunea, aceasta este întrebarea principală. salariul minim este o chestiune constituțio- ă, mă scuzați, politică, nu constituțională, deci nu, nu e de datoria noastră să discutăm despre salariul minim. Da, sunt într totul de acord, nu, nu noi hotărâm dacă să existe un salariu minim, dar trebuie să ne gândim la dimensiunea socială. pentru toată zona euro și pentru toată Uniunea Europeană și dacă se poate face acest lucru în tratat. Nu, nu am fixat salariul minim în euro, 1000 de euro de pildă, ci eh, l-am relaționat cu nivelul venitului în fiecare țară. Nu noi hotărâm, dar putem avea reguli comune în domeniul social care să fie analizate și controlate, verificate, așa cum facem uh, și cu regulile economice comune în uh, zona uh, economică comună, fiindcă dumpingul social este una dintre problemele pieței unice, iar Uniunea Europeană se ocupă de piața unică și nu putem și, și poate adopta reguli pentru a evita dumpingul social. Iată care este motivul uh, juridic care stă în spatele unei dimensiuni sociale, mai ales pentru zona euro, care are reguli bugetare uh, stricte. Mulțumesc foarte mult, uh, Mercedes. Uh, sunt de acord cu asta și dau acum cuvântul domnului Uzodovski. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Am uh, o solicitare metodologică, de natură metodologică, fiindcă, iată, a doua oară vorbim despre o prelungire fără să fi primit niciun document de la uh, raportor, mm, cu excepția Comitetului Regiunilor, ceea ce complică lucrurile și face discuțiile noastre mai dificile. Aș dori să îi rog pe coraportori să trecem de faza prenatală și să ajungem în faza nașterii. Pe baza unui uh, document, să avem în fața ochilor un document, fiindcă altfel e greu să avem această discuție doar uh, pe baza unui dialog. Vorbim despre marul, marile idealuri europene, despre un uh, PIB pentru apărare, dar multe țări membre nu întrunesc acest criteriu, inclusiv um, țări mai mari din Uniunea Europeană. Haideți să ne aplecăm, deci, asupra acestor uh, aspecte practice care au fost ridicate în discuția de astăzi. Dacă dorim să consolidăm cooperarea cu parlamentele naționale, putem să facem acest lucru pe baza unor autolimitări dacă se emite un cartonaș galben, atunci procesul legislativ se suspendă, fiindcă, spre deosebire de ce spune domnul Brock, parlamentele naționale au obținut uh, acum posibilitatea de a pătrunde în sfera de competențe a Uniunii Europene și joacă un rol uh, formal în arhitectura Uniunii Europene și nu, nu au rolul limitat la monitorizarea activității guvernelor lor. Aș dori să întreb pe reprezentantul COR dacă s-a gândit la propuneri concrete despre modul în care uh, instituția sa ar putea să joace un rol mai consolidat în cooperare în faza inițială, incipientă a procesului legislativ, de pildă, ar trebui să existe poate un schimb uh, de păreri cu Comitetul Regiunilor? s-ar putea face acest lucru pe baza unui schimb de bune practici. Din păcate, domnul Brock a plecat. Dar uh, doamna Mercedes Breso mai e alături de noi. După părerea dumneavoastră, credeți că s-ar putea include aceste propuneri într-un acord interinstituțional? Și dacă da, atunci poate am putea să grăbim lucrurile, fiindcă președinția luxemburgheză a anunțat deja că dorește să finalizeze acest proces până la finalul anului, iar acest rezultat ar fi bun, ar încununa cu succes activitatea noastră și ar fi o idee bună să ne suflecăm mânecile și să ne apucăm de treabă după vacanța de vară. Do prendere la parola allora all'onorevole. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Corbett. Mulțumesc! În primul rând, în ceea ce privește mm, remarcile dumneavoastră de deschidere a reuniunii, sunt uh, convins că există posibilitatea ca dezbaterile din jurul uh, salvării Greciei să afecteze percepția Uniunii Europene. Dar ne devine nouă datoria de a nu simplifica excesiv o chestiune complexă, de altfel, la nivel istoric, la nivel de informații și la nivelul afacerii care, și pachetului care a fost încheiat. Dacă acceptăm ideea că este pur și simplu o situație în care femeiul și UE impun austeritate Greciei, în contextul în care avem un al treilea pachet de salvare pentru Grecia, la trei ani după ce jumătate din datoria Greciei a fost uh, ștearsă, fără aceste pachete de salvare și fără renunțarea la o parte a datoriei uh, grecești, situația ar fi fost mult mai rea. Trebuie deci să înțelegem nuanțele acestei situații pentru ca dezbaterea să nu ne scape din mână. Situația este complexă și a fost înrăutățită de, de comportamentul uh, fluctuant uh, al guvernului Siriza, care la început uh, a părut că acceptă înțelegerea, după aceea și-a schimbat părerea și am pierdut săptămâni importante, s-au pierdut săptămâni importante, de pildă, și acum s-a fost afectat turismul, una dintre principalele surse de venit pentru Grecia. Deci, dacă, dacă, dacă dăm vina unii pe alții, trebuie să ne uităm la toți cei implicați în această situație. În ceea ce privește ce ne așteaptă acum și ce putem face în contextul tratatelor actuale și unde este nevoie de modificarea tratatelor, cred că nu ar trebui să subestimăm ce se poate face cu tratatele pe care le avem la ora actuală, fără să avem nevoie de o modificare a tratatelor. Fie că este vorba despre Uniunea Monetară și Economică și de aprofundarea acesteia, care, ceea ce se pare că este preferința statelor membre în zona euro, care au descoperit tot soiul de modalități de a adânci Uniunea Economică și Monetară fără a necesita amendarea tratatelor. Și chestiunile care ar necesita totuși o amendare, cum ar fi o, reciprocizare a datoriei de pline, sunt aspecte unde nu se va registra niciodată un consens pentru a schimba tratatele, dar există o sferă de aprofundare în ceea ce privește politica externă și securitatea, nu am folosit structurile de cooperare înlesnită care ne permit posibilitatea de a merge mai departe, chiar dacă unele state membre nu își doresc acest lucru. Iar în ceea ce privește aspectul instituțional, și aici putem face foarte multe. Negociem acum un acord interinstituțional în ceea ce privește o mai bună reglementare, care include foarte multe aspecte, cum ar fi proceduri mai bune și calendare mai bune pentru consultarea organismelor consultative, cum ar fi Comitetul Regiunilor, de pildă. Se poate face mai mult, așa cum a spus și domnul raportor uh, Brock, uh, la nivel neoficial, dar chiar și la nivel oficial. În momentul în care există un termen de minim o lună pentru uh, pentru oferirea vizului, se spune minim, dar vă uh, putem da mai mult timp fără să schimbăm tratatul. Deci se poate face foarte mult și pe plan instituțional. Același lucru este valabil și cu parlamentele naționale. Sunt de acord că rolul lor uh, poate fi consolidat, uh, mai ales la nivel național, dacă ar face mai multe țări ce au făcut țările nordice se, pot, se poate mm, consolida rolul Parlamentului naționale față de ministrul care reprezintă țara respectivă la nivel european, fără să fie nevoie de schimbarea tratatelor. Sunt de acord cu raportorii în ceea ce privește un președinte cu uh, două atribuții în ceea, um, în ceea ce privește Consiliul um, Ministrilor de Finanțe. Ar trebui să fie un membru al Comisiei așa cum se întâmplă la, în ceea ce privește Consiliul de Afaceri Externe. și eh, Serviciul de Acțiune Externă ar putea să facă parte din comisie, nu să fie un organ eh, separat executiv. Și chiar în ceea ce privește resursele proprii, dacă ajungem la un acord, nu e ușor deloc, am putea să facem acest lucru totuși fără să schimbăm tratate, tratatele. Iată, din toate aceste motive, Cred că principalul loc de îmbunătățire că, exist, că se poate îmbunătăți situația în cadrul tratatelor actuale, mai ales într-o perioadă în care, dacă am, am încercat să amendăm tratatele, dat fiind situația în Marea Britanie, de pildă, situația ar fi riscantă. În uh, Marea Britanie, um, jumătatea de dreapta a Partidului Conservator, care este deja destul de dezbinat, încearcă să îl uh, împingă pe Cameron să ia niște măsuri extreme și asta nu se poate face fără o schimbare a tratatului, deci trebuie să avem în vedere toate aceste aspecte când ne gândim la cum să îmbunătățim situația în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Corbett! Voiam să vă spun că ne-am depășit timpul alocat. Probabil că este vina mea. Și uh, îi rog pe cei care mai iau cuvântul să nu depășească un minut. Sunt nevoită să impun uh, această regulă strictă. Dau cuvântul Intervenție fără microfon. Krijg één minuut. Dat is de tweede keer dat ik hier zit. Telkens. Mulțumesc. E adoră că vin aici în această dimineață. L-am ascultat pe domnul Brock, l-am ascultat data trecută și pe domnul Verhofstadt, ora în șir. Și mie nu-mi dați decât un minut ca să vorbesc despre această chestiune fundamentală, chiar considerați că e o bună gestionare a timpului de intervenție într-un minut? Să-mi prezint viziunea? <clears throat> Nu înțelegem în acest uh, balon, nu înțelegem prea bine ce se întâmplă. Am ascultat, domnule președinte, ce a spus în prezentare, că dumneavoastră considerați că e un moment oportun, pentru că ce am trăit în acest weekend vi se pare paradoxal în comparație cu ce trebuie să facem aici și preconizăm aici aceste prerogative. Domnul Corbett pledeze pentru mai multă prudență când spune că e vorba de a merge mai departe cu prerogativele. Da, e adevărat, e foarte pragmatic și realist. Așa îl știu și eu, dar aici ne pronunțăm într-un cadru în care există un al doilea raport, eh, Verhofstadt, care se leagă direct de cel de aici și care pledează pentru modificarea tratatelor. Și mai multă Europa mulțumită acestei modificări. Cred că această majoritate va fi subminată în Parlamentul European. Ca și colegul polonez, spun că aș prefera să nu existe niciun document deocamdată. Pentru că această logică e mult prea ambițioasă și Mhm. Mi-a plăcut ce am auzit din partea Comitetului Regiunilor. Eu vin din Flandra, o regiune a Belgiei și cred că putem reprezenta identitatea flamandă în Comitetul Regiunilor și sunt foarte mulțumit de activitatea acestei instituții. de ieri, la reuniunea coordonatorilor la ECON, fără nicio formă de precauție, mi s-a spus că se vorbește despre o europenizare a monedei care merge și mai departe și când vă aud pe dumneavoastră vorbind despre prerogative, ceea ce domnul Verhofstadt numește mai multă Europa, more Europe, sună mai bine în limba engleză decât în alte limbi. Cred că ce ne lipsește aici este realismul. E o criză gravă de realiști și ce spuneați dumneavoastră, domnule președinte, în introducere, că poate ar trebui să mai temperăm lucrurile. Să frânăm această voință de extindere a competențelor Uniunii Europene, pentru că dumneavoastră, Comitetul Regiunilor, trebuie să fiți consolidați, pentru că dumneavoastră, până la urmă, ne veți permite să avem uh, mai multă Uniune Europeană, ce ne trebuie, cred să mergem în această direcție. Când aud oamenii care cer altceva, mai multe funcții pentru Uniunea Europeană și mai multe prerogative. Președinte, mulțumim, domnule Hanemans. Acum, doamna Gular. Eu să încerc să mă descurc un minut. E, e regretabil că domnul Broc a plecat, pentru care un fel de a combina ce a subliniat în legătură cu unitatea Parlamentului și nevoia de un Parlament al zonei euro. Cred că soluția bună ar fi să dezvoltăm un Parlament al zonei euro în interiorul acestui Parlament, fără a crea instituții noi, fără duplicări și fără excluderi de colegi. Toate discuțiile să fie cu polonezii, pentru că domnul Brock se referi la țara dumneavoastră, deci cu toată lumea și în momentul votului la diverse chestiuni care angajează în special <clears throat> mecanismul european de stabilitate, doar atunci, să zicem, să fie un număr restrâns care votează. Dacă nu mă înșel, când Partidul Conservator propune în Parlament un vot uh, pentru englezi, uh, începește Parlamentul. În fine, poate că n-ar fi idee proastă există o astfel de modalitate flexibilă. Deci nu instituții noi răspundem la întrebarea pusă și cu toate acestea un respect al unității și al voinței altor țări să adere și ele la zona euro. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Da, Mercedes, uh, iartă-mă că n-am observat că vrei să intervii. Un singur lucru. Aș vrea să-i asigur pe colegii care după concediu că o să fie un document uh, mult mai deschis, așa, încât să aibă spațiu toată lumea să spună da sau nu unei idei sau alteia pentru a clarifica lucrurile și pentru a merge pe linia majorității în comisia noastră. În al doilea rând, aș vrea să-i spun colegei Silvii Gula, care înțelege și limba italiană, că desigur că propunerea merge în această direcție. Această organizare, după cum mi s-a solicitat din partea multor colegi, din partea parlamentelor societății civile, dar și în Parlamentul European, se există această organizare a zonei euro în Parlamentul European, dar deschisă tuturor. Multe state doresc într-o bună zi să adere la zona euro, deci e corect să participe. Pentru domnul Sodovski a spune da, desigur. Unele lucruri se pot realiza printr-un acord interinstituțional. Actuala președinție luxemburgheză. Sperăm că va face progres în cadrul acestui progres, acestui proces și mi se pare că este un lucru favorabil. Întrebarea formulată de Comitetul Regiunilor și de asemenea de Comitetul Economic și Social și dezbaterea pe care a organizat-o ar putea fi inclusă în acest proiect IIA și sunt convinsă că și Luxemburgul și președinția luxemburgheză ar fi receptiv, Sunt de acord cu domnul Alemans, cu care în rest am foarte puține elemente în comun. Cu toate acestea, rolul guvernelor subnaționale care au puteri legislative aparte trebuie să fie mai bine definite în cadrul sistemului constituțional al Uniunii. Nu putem să ignorăm aceste organisme care există. Așadar, îi mulțumesc și domnului Corbett, care, ca de obicei, a făcut observație extrem de pertinentă. Și dacă există voință politică să facem acest lucru în interiorul tratatelor, reacționând la aceste chestiuni urgente, pentru amendamente la tratat va fi nevoie de foarte mult timp, e nevoie de schimbări mai rapide, să nu tărăgănăm lucrurile. Desigur că nu ne împiedică nimic să ridicăm uh, problema tratatelor, poate spre sfârșitul mandatului, să vedem dacă se poate sau nu. Și domnul Ferhofstadt va comenta aceste aspecte în raportul lui. Vreau să mă refer la o ultimă chestiune și să aștept un comentariu din partea președinției luxemburgheze. Ideea de a avea un singur Consiliu Legislativ, așa cum am avut în Tratatul Constituțional, care a reieșit ca obligație ca tare din tratat, dar nu e ceva interzis. Avem un interlocutor real pentru Parlamentul European. Pentru asta e nevoie de mentalitatea organismelor legislative care să fie preluate de Consiliu. E bine să avem Consiliul care coordonează diverse politici naționale, dar să fie cineva care să ia propriile decizii. Consiliul de Afaceri Generale, de exemplu, care întotdeauna <clears throat> operează în public, transparent, cu toate garanțiile. Și acest lucru se poate face în interiorul tratatelor și vom examina aceste posibilitate cu un text scris după vacanța de vară. Dar credem că a doua dezbatere a fost foarte utilă am putut face progres în discuțiile noastre de aici și, după cum ați auzit, aceste chestiuni uh, nu sunt deloc simple. Ar fi extrem de util în pregătirea textului care va fi propus în septembrie. Mulțumesc. președinte. mulțumesc, Mercedes. Înainte de a trece la punctul următor de pe ordinea de zi, scuze pentru domnul Macola, pentru că nu pot să mai dau cuvântul. Nu avem suficient timp. Dar deci sper că vom putea face un schimb de păreri și în scris și prin e-mail. Și vor fi și alte întâlniri. Vom păstra așadar legătura. Așadar, vă mulțumesc tuturor și acum uh, un călduros bun venit președintele în exercițiu, domnul Nicola Schmidt, care va prezenta programul președinției luxemburgheze. Domnule Schmidt, sunteți ministru al muncii și solidarității în administrația națională. Domnul Schmidt se ocupă de relațiile președinției cu Parlamentul. Are o experiență considerabilă în ce privește afacerile europene. A fost reprezentant permanent al țării sale la Uniunea Europeană din 1998 până în 2004 și a participat la conferința interguvernamentală care a dus la semnarea mai întâi a tratatului de la Nisa și ca membru supleant a fost implicat în Convenția privind viitorul Europei. Sunt convinsă că un subiect la care va ține foarte mult în acest mandat va fi legat de negocierile privind acordul instituțional legat de mai bună legiferare, ceea ce va reprezenta a 12 ocazie, dacă nu mă înșel, în care ne întâlnim cu președinția luxemburgheză, cu un uh, context european uh, de durată ca președinte în exercițiu al uh, Consiliului. Știm și despre Uniunea pentru Cetățeni, Sper că ați auzit și dumneavoastră. Acum ne confruntăm cu această criză gravă de credibilitate, deci sunt mari provocări în fața dumneavoastră pentru o perioadă scurtă de timp. Așadar, domnule Schmidt, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Nu pot să vă ascund că o plăcere deosebită pentru mine să vin la comisia dumneavoastră. Mai întâi pentru că ați menționat unele aventuri la care am participat și eu. Domnul Corbett a remitit faptul că ar trebui să nu mai uh, facem această trimitere la tratatul de la Nisa, dar, <clears throat> domnul președinte, fiind colaborator și șef de cabinet al unui ministru, atunci când tatăl dumneavoastră și-a făcut celebrul raport care ne-a dus la actul unii, care a fost negociat de altfel sub președinția luxemburgheză. Mi-aduc aminte foarte bine că am fost extrem de impresionați atunci când am întâlnit. Cred că era în partea cealaltă în clădirea Charlemagne cu președintele Comisiei care atunci nu se chema constituțional, dar era proiectul unei Constituții europene, care purta semnătura lui Altiero Spinelli și ascultam cu multă atenție ce ne spunea. Sunt anumite lucruri care m-au urmărit mulți ani și până la proiectul constituțional, care și el a avut o soartă cam dificilă. Se spune uneori că aspectele instituționale și constituționale, reformele constituționale, sunt pentru experți și nu pentru cetățeni. Cu toate acestea, aici, tocmai în rapoartele sau raporturile de putere, în organizarea puterilor europene, se decide dacă avem o Uniune cu adevărat democratică Uniunea cu adevărat transparentă și, după cum a subliniat pe bună dreptate, care inspiră sau nu încredere. Pentru că aceasta mi se pare cea mai mare provocare cu care ne confruntăm în prezent și ca așadar trebuie să explicăm de ce aceste probleme constituționale sunt la urma urmelor atât de importante, pentru că Există diverse sarcini, misiuni, competențe ale Uniunii care are un singur scop să servească interesele cetățenilor întru totul. Știu de asemenea că am traversat o perioadă îndelungată de multe reforme a tratatelor. Toată lumea, după diverse obstacole și eșecuri, toată lumea era conștientă că e nevoie de o perioadă de calm în care să nu se redeschidă anumite dosare instituționale. Pe de altă parte, avem cu toții sentimentul profund că există ceva neterminat pe undeva și că mai sunt multe lucruri care trebuie să fie avute în vedere, de care să ne ocupăm în tratate și tot ce ține direct de funcționarea Uniunii Economice și Monetare cred că aveți diverse idei în legătură cu acest subiect, cum ar trebui să readucem anumite lucruri care se fac în exterior, în interiorul tratatelor și în Uniunea Europeană. Și nu doar un element sau detaliu de abordare interguvernamentală. Din câte am înțeles, în cele câteva minute în care v-am urmărit, ați avut o dezbatere interesantă în legătură cu Parlamentul și control democratic, pentru că, de fapt, despre asta e vorba până la urmă. Aceasta e miza majoră. Cum se va controla în mod democratic, uh, cum se va asigura acest control în ce privește diverse decizii, ceea ce mult timp n-a fost decât o lozincă, deficitul democratic. Poate că nu e doar o lozincă, poate că e un lucru de care trebuie să ne ocupăm dacă într-adevăr vrem să câștigăm sau să recâștigăm încrederea, sprijinul cetățenilor. La prezidență. Președinția luxemburgheză, ați menționat deja acest lucru, uh, și-a ales ca un soi de leitmotiv o Uniune pentru cetățean, pentru că cred că călcăiului Ahile, punctul cel mai vulnerabil al UE, se află aici, și anume pierderea cetățenilor. Uniunea Europeană riscă să nu mai fie normal, natural acceptată de cetățenii europeni. Și asta este misiunea noastră, să explicăm că cetățenii trebuie să fie convinși, cer să fie convinși de fapte, de realizări, și precum și de metode și modalități de gestionare a Uniunii. Pentru noi uh, am uh, fixat aceste mari obiective. Nu o să intru în detalii pentru că ați avut ocazia să ascultați uh, expunerea ministrului nostru care în plenară săptămâna trecută a trasat liniile directoare. O să le uh, reamintesc. Sigur, economia, creșterea, acum putem să relansăm, să redresăm economia europeană. Cred că acesta este un element important, și anume uh, programul de investiții al Comisiei, care trebuie pus în aplicare, apoi ocuparea, care este una dintre principalele preocupări în majoritatea statelor membre, cu uh, aproape 25 de milioane de uh, tineri, așa cum a spus ministrul al muncii și ocupării, deci o să văd cu Comisia EMPL cum putem să relansăm ocuparea, mai ales a tinerilor și legat de aceasta tot ce ține de dimensiunea socială a Europei. În calitate de președinție am luat notă cu interes obiectivul triplului A, A social, Eh, cred că suntem mulți care împărtășim această ambiție, eh, a venit eh, timpul să definim conținutul triplu A social, precum și demersul, cum ajungem, cum facem acest lucru, cum integrăm în guvernanța economică a Europei reuniunea ministrilor muncii uh, va fi una dintre marele teme. Care este rolul socialului? Uh, rolul de formare al Consiliului? Ați uh, menționat că uneori e posibil să te îndoiești. Deci, cum putem să îmbunătățim această guvernanță în domeniul social pentru a avea coerență la acest nivel. Un alt important punct sunt libertățile, justiția, securitatea cu componenta migrație, uh, securitate și justiție și libertate, cum regăsim echilibrul care se află în centrul statului de drept. Europa este uh, un uh, stat de drept, chiar dacă nu este un stat în adevăratul sensul uh, cuvântului, apoi uh, uh, piața internă și tot ceea ce ține de digital. Suntem într-o mare revoluție tehnologică care va modifica foarte multe lucruri în viața cotidiană, în viața de zi cu zi, felul în care gestionăm statele, uh, Uh, digitalul va transforma și procesele administrative, dar și industria și serviciile. Toate acestea sunt uh, importante. Europa trebuie să instituie rețele, dar trebuie să și vegheze ca noi să avem operatorii necesari. Deci tot ceea ce ține de formarea tinerilor, uh, inițierea lor în tehnologiile informatice, sute de mii uh, de posturi în domeniul digitalului care nu pot fi ocupate pentru că nu a existat formarea necesară. Sigur, în ceea ce privește competitivitatea, Europa trebuie să fie competitivă nu numai în uh, ceea ce privește componenta digitală, uh, dar în toate privințele, într-o economie globalizată. Sigur, trebuie să ajutăm prin, uh, prin uh, cercetare și inovare consolidarea uh, economiei noastre. Apoi, dezvoltarea durabilă, tema COP21 ce va avea loc la Paris. Totul este legat de prezența Uniunii Europene în lume, dacă suntem un jucător adevărat. Da, Trebuie să ne bucurăm de ceea ce s-a făcut, ce s-a înfăptuit la Viena. Europa a fost prezentă, activă în uh, negocierile cu Iranul care uh, s-au încheiat printr-un acord foarte important cu Iranul. Am uh, ținut să vă redau o imagine de ansamblu al președinției noastre. Acum câteva cuvinte în legătură cu subiectele care vă interesează cel mai mult. Primul aspect, o mai bună legiferare. Suntem cu toții de acord. O mai bună legiferare trebuie să rămână uh, un obiectiv uh, Uh, care să ne preocupe, pentru că asta este și o preocupare a cetățenilor. Cetățenilor nu, ne plac, uh, nu le plac uh, textele de lege pe care nici măcar avocații nu le mai înțeleg. Trebuie să avem două sau trei texte ca să înțelegem semnificația. Cred că Europa are nevoie de o mai bună Uh, legislație. Nu trebuie să legiferăm atunci când nu este cazul, apoi principiul subsidiarității uh, trebuie avut în vedere, însă în același timp nu trebuie să ne amputăm capacitatea de legiferare. Deci Europa trebuie să găsească un echilibru optim unde Europa trebuie să intervină, unde nu trebuie să intervină și unde este mai bine ca statele sau uh, chiar regiunile, colectivitățile locale uh, sunt în măsură mai mare uh, să ia hotărârile. Deci avem un, un, o întâlnire importantă, negocierea între cele trei instituții a acordului interinstituțional. Acest acord este foarte important pentru că, sigur, poate să pară obscur un astfel de acord, dar, de fapt, el definește relațiile între instituțiile noastre. Deci, se definește eficiența funcționării tuturor instituțiilor noastre. Este un aspect care interesează cetățeanul, pentru că dacă instituțiile nu cooperează bine, atunci Uniunea Europeană nu funcționează bine și vor exista efecte negative cam peste tot. Abordăm această negociere cu, în primul rând, cu voința de a o încheia la sfârșitul anului. Ea, de fapt, a și început în urma debutului simbolic în marginea Consiliului European. Domnul Verhofstadt este reprezentantul dumneavoastră în această negociere cu domnul Timmermans pentru Comisie și eu pentru Consiliu. Ne-am întâlnit, am stabilit un program de lucru și vom începe imediat în septembrie pe baza lucrărilor care au fost uh, deja realizate de către uh, un grup de experți tehnici care uh, s-a întâlnit și se va mai întâlni. Al doilea punct, inițiativa cetățenească europeană, un punct foarte important, pentru că acest lucru a fost uh, introdus uh, de tratatul constituțional, după care de către tratatul de la Lisabona. Cred că este un element de democrație uh, mai directă în, la nivelul Uniunii Europene știu, Parlamentul European dorește să îmbunătățească funcționarea acestui sistem de inițiativă uh, cetățenească europeană. Uh, desigur, Consiliul este gata să susțină. Uh, au avut loc deja o serie de discuții în interiorul Consiliului pentru a vedea unde trebuie să operăm schimbări, ce anume trebuie îmbunătățit Cred că în legătură cu acest dosar trebuie să avem abordare pragmatică. Nu e o chestiune ideologică, ci trebuie să avem abordare pragmatică pentru a vedea cum putem să îmbunătățim uh, funcționarea mică pronunțată a acestui sistem. Uh, un cuvânt în legătură cu dreptul de anchetă, probabil că o să-mi puneți întrebări legate de acest lucru uh, acordăm multă importanță pentru că suntem de acord că dreptul de uh, investigație, de anchetă constituie uh, un atribut important al unui Parlament și deci al Parlamentului European. Acest lucru este prevăzut uh, de tratate, deci Parlamentul trebuie să poată să exercite dreptul de control potrivit articolului 226. Acest drept este unanim recunoscut ca una, unul, una dintre prerogativele fundamentale acest atribut, dreptul de inițiativă al Parlamentului European. Regulamentul care va decurge de aici trebuie să stabilească modul în care se exercită acest drept de uh, anchetă și să răspundă la întrebarea uh, de către cine trebuie să se exercite controlul uh, politic al Parlamentului și cum. Uh, E o chestiune sensibilă și de aceea uh, opiniile uh, Consiliului de multe ori nu coincid cu pozițiile care au fost exprimate până în prezent uh, de Parlamentul European. Și suntem pe cale de a face acest lucru. Sigur, serviciul juridic al Consiliului a dat o serie de opinii juridice însă trebuie să avansăm în acest uh, dosar pentru că el face parte dintr-o uh, chestiune importantă care uh, interesează în primul rând Parlamentul dumneavoastră. Apoi, reforma legii electorale europene Împreună cu domnul Leinen și cu doamna Hübner am avut o primă întrebe, întrevedere uh, pe marginea ideilor și propunerilor făcute de dumneavoastră. Sunteți pe cale să pregătiți uh, un raport din proprie inițiativă pe această temă, care nu a fost încă votat de această comisie. Suntem uh, gata să fim în contact uh, Uh, cu comisia dumneavoastră pe această temă. Uh, nu vă aduc la cunoștință nimic nou. E un subiect delicat pentru că e vorba aici de competențele naționale în ceea ce privește drepturile electorale. Dar uh, noi, ca președinție, considerăm că trebuie să facem progrese în acest dosar și că și în această privință trebuie să avem abordare profund pragmatică. Ce e posibil, ce e fezabil, ce îmbunătățește cu adevărat sistemul electoral european, ce duce la dispariția uh, absurdităților uh, uh administrative atunci când termenele sunt extrem de scurte și nu putem să acceptăm în legea electorală internă anumite elemente uh, și totuși ele există pentru alegerile europene. Deci trebuie să avem o abordare pragmatică și președinția va face tot ceea ce se poate pentru ca acest dosar să progreseze. Iată ceea ce am dorit să vă spun la început și vă mulțumesc încă o dată că m-ați invitat să particip la această comisie. Mulțumesc, dragă domnule ministru. Am să dau cuvântul acum uh, domnului Joe Linen. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru, uh, domnule ministru Nicolae Schmidt, suntem uh, vecini în Luxemburg, am lucrat la o serie de chestiuni împreună Uh, la problema Sarlandului sau legat de o serie de aspecte ale Sarlandului. Uh, avem uh, o experiență bogată și cred că vom putea să valorificăm această experiență în situația delicată din Uniunea Europeană. Încrederea a devenit un subiect important în ultima săptămână și cred că în ultimele zile s-a erodat mult uh, această încredere uh, în rândul uh, cetățenilor care votează, dar și, din păcate, în rândul guvernelor. Europa a devenit un joc de poker. Un joc de poker pentru cei de acasă, pentru comentatorii politici, pentru populația din um, statele membre și pentru politicienii uh, la nivel național. Acest lucru uh, poate să ne dezbine. Cred că trebuie să găsim o modalitate de a reface încrederea și să ne gândim la valoarea adăugată a interesului european există această tendință către renaționalizare și vă întrebăm cum putem să exercităm controlul democratic al deciziilor europene. Și văd cu îngrijorare că oamenii se uh, reîntorc către nivelul național și referendumul uh, din Grecia, cel din uh, care va urma în Regatul Unit sau probabil în Uh, Finlanda, cred că nu este metoda cea mai potrivită. Poate să sună bine, dar nu e bine, pentru că un uh, referendum național privind decizia la nivel european este un handicap, pentru că te opui uh, tuturor celorlalți și din acest punct de vedere trebuie să vedem cum putem să mergem mai departe cu o Europa mai democratică și problema cheie este un vot uh, al tuturor cetățenilor în uh, alegerile europene. Ați menționat și mă bucur acest lucru că e nevoie să se îmbunătățească sistemul electoral la nivel european, pentru că avem uh, Uh, legea privind alegerile europene din 1976, însă alegerile trebuie să fie mai transparente, mai credibile și mai atrăgătoare. Sper că veți reuși să faceți ceva în această privință. V-ați referit la asta ca la o chestiune uh, sensibilă. Știu că este ca un corp uh, străin pentru uh, Consiliul uh, de Ministri. Când primesc raportul de la Parlamentul European, nu știu ce să facă cu el pentru că nu se potrivește în structurile lor. Cred că până la sfârșitul anului veți putea să faceți un pas mare înainte, canalizându-vă energia în această direcție. Sunteți uh, ministru pentru probleme sociale și al uh, ocupării. Avem nevoie de un set de instrumente sociale, avem nevoie de Europa socială și uh, ne preocupă aceast, acest titlu, o mai bună legiferare. Pentru că dacă avem reguli și regulamente numai pentru o Europa competitivă nu ar fi bine. Trebuie să ne asigurăm că și componenta uh, socială uh, nu este trecută cu vederea în acest mandat. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Domnule Leinen, sunt uh, teme care revin în discuție mereu. Salariul minim, dimensiunea socială sunt puncte importante. Uh, aș dori acum să-i dau cuvântul doamnei Reding. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. O să fiu foarte subcintă pentru că Nico Schmidt a fost cât se poate de clar. Cred că toată lumea din această comisie a înțeles deja că Uh, avem uh, uh, în Consiliu acum un european care în plus cunoaște dosarele, ceea ce este rar. Și spun colegilor că trebuie să profităm, pentru că în următoarele șase luni cu Nico Schmidt putem să facem progrese, îl cunosc pe multă vreme, are voință, s-a gândit la soluții posibile și are și curajul să promoveze aceste idei. Deci dacă vrem să facem progrese în anumite uh, dosare, acum sau niciodată, pentru că avem un aliat uh, în Nico Schmidt. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Ujadovski. Mulțumesc, doamnă președinte. O să pun o întrebare concretă în ceea ce privește noul acord uh, interinstituțional. Dacă dorește să prezinte un mecanism nou, o propunere nouă, concretă, care să fie, de fapt, un text legislativ mai eficient și care să consolideze principiul subsidiarității. Dacă așa stau lucrurile, care vor fi aceste propuneri ale președinției? Vă mulțumesc! Grazie. E eh, do la parola adesso. Mulțumesc. Da, acum cuvântul doamnei Duron. Ce scuze, domnul Duron? Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Ne-ați spus că dialogul instituțional uh, a demarat și că V-ați întâlnit uh, cu domnul Verhofstadt. Uh, care este poziția Parlamentului European? Fiindcă domnul Verhofstadt are o misiune, dar nu avem nici mandat și nici nicio informație. Dacă, vă rog frumos, dacă puteți să-l informați de acest lucru. Nu se ascunde nicio polemică în, fa- în spatele acestei întrebări. Dumneavoastră faceți ce vreți reprezentat, reprezent, caracterul de reprezentant uh, se regăsește în acest mandat. Poate nu vă privește pe dumneavoastră, dar reamintesc acest lucru. Mă deranjează un lucru în programul de lucru și anume studiile de impact. Înțeleg foarte bine că se dorește o legislație îmbunătățită. Se vorbește foarte mult despre chestiunea democratică. Dar eu, ca fost uh, jurist, în momentul în care la nivel național se iau uh, decizii politice sau se și se, se, se impune o, o viziune a lumii, pe mine mă deranjează acest lucru. Ce părere aveți dumneavoastră despre nevoia studiilor de impact? Și încă o întrebare care pur și simplu nu pot să mă abțin să nu o adresez. Cum rămâne cu registrul de lobbyiști pentru Consiliu? Vă, vă pun încă o dată această întrebare și eu nu vă voi opri niciodată. Și încă un lucru, dacă îmi permiteți. Credeți că într-o zi, așa cum avem transparență pentru dezbaterile Parlamentului, credeți că într-o zi vom avea rezumate rapoarte pentru dezbaterile Consiliului? Ce bine ar fi! Ca așa, într-o corespondență a formei, să știm și noi ce se zice și cum se zice. Dar știu că nici asta nu e ușor, dar nu strică să vă întreb. Vă mulțumesc! Merci Pascal pour, mm, pour les questions que tu as. Mulțumesc Pascal pentru întrebări. Și eu uh, aș vrea să știu ce, ce v-a spus domnul Ferhoștat. Și vă reamintesc că colegul nostru va fi prezent pe 21 septembrie. Sunt și eu curioasă. Uh, Bresso, Mercedes Atua. Dau cuvântul acum doamnei Mercedes Bresso. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, domnule Schmidt. Suntem uh, convinși că vom reuși să înregistrăm progres alături de președinția luxemburgheză în ceea ce privește chestiunile importante la ora actuală pentru Uniunea, Uniunea Europeană, dar și mm, asupra chestiunilor importante pentru comisia noastră. ce ați, am ascultat ce ați spus dumneavoastră cu privire la programul de lucru al președinției luxemburgheze și sunt unele aspecte foarte interesante pentru noi. De pildă, Uniunea Economică și Monetară, care nu a fost finalizată, și rolul Parlamentului aici. Am făcut referire la acest lucru și în raportul anterior. ideea unui parlament uh, de rangul 2 în Uniunea Europeană nu s-au schimbat prea mult lucrurile și ne îngrijorăm că ne vom întoarce la un parlament numit de state. Ne întrebăm, deci, dacă vă veți apleca asupra acestui subiect. Acesta este un aspect. care probabil va face, va necesita un acord care să lămurească rolul controlului democratic al Parlamentului European în ceea ce privește evoluțiile curente și s-ar putea să se facă un transfer către un sistem care să fie în afara controlului democratic. Am mai spus acest lucru Cred că e nevoie de mai multă metodă comunitară. Nu vreau să discutăm acum uh, despre criză care ne-a ne-a îndepărtat de metoda comunitară și cred că cu puțină răbdare ne putem întoarce acolo. În ceea ce privește a doua chestiune, chestiunile sociale, sunt implicate și alte comisii aici. Dar considerăm că există și o dimensiune instituțională. Dimensiunea socială reprezintă o parte integrantă a pieței unice, fiindcă regulile comune privind uh, bunăstarea nu încearcă să standardizeze lucrurile, ci sunt necesare. Nu vorbim aici de un salariu minim, același salariu minim pentru toată lumea, ci despre reguli comune în ceea ce privește chestiunile sociale și bunăstarea socială pentru a evita dumpingul social. Și m-ar interesa cum definiți dumneavoastră triplul A social prezentat de comisie. Ar fi bine să găsim o definiție comună care să fie pe înțelesul cetățenilor, fiindcă prioritatea dumneavoastră este să creați o uniune cetățenească pentru cetățenii, în ceea ce privește mai bună legiferare. Cred că o să-l rugăm pe domnul Ferhofstadt să ne prezinte poziția sa. Nicio problemă, bineînțeles, este membru al comisiei noastre, deci putem să facem acest lucru cu ușurință. Dar cred că adesea uităm... Bine, eu sunt economist, dar am uh, cunoștințe de drept. Nu sunt singurul economist și am înțeles că legea este generală și abstractă. Iar adesea uităm asta la nivel european, european fiindcă, fiindcă suntem la nivel uh, legislativ primar, uh, iar sub noi sunt parlamentele naționale care și-au, au și ele un cuvânt de spus. Iar dacă vorbim despre principiul legislației ca fiind generală și abstractă, iar dacă lăsăm pe mâna subsidiarității adaptarea la diverse, și să lăsăm pe mâna subsidiarității adaptarea acestea la diversele realități ale țărilor membre. Știți că încercăm să îmbunătățim inițiativa cetățenească și dreptul de anchetă. Colegul nostru Ramon va vorbi și el despre asta și despre dreptul electoral. Ne-am bucurat, deci, să aflăm care este poziția președinției luxemburgheze. Am înregistrat progrese și am dorit să știm ce considerați dumneavoastră că este rezonabil, că este acceptabil. Un prag comun, de pildă, sau obligații mai clare de a avea un echilibru de gen care se garantează prin lege, mai mult sau mai puțin. Și alte chestiuni menționate de domnul Leinen, care ar putea să facă parte din uh, concluziile președinției dumneavoastră. Deci ne bazăm foarte mult pe președinția dumneavoastră pentru a ne îndrepta către o Uniune mai democratică, dar și mai puternică în același timp. Mai multă Europa. Poate nu o să reușim să obținem asta sub uh, președinția luxemburgheză, amendând uh, tratatul, dar putem să facem acest lucru în cadrul tratatelor, cadrul existent al tratatelor, cu bunăvoința instituțiilor. Mulțumesc, Mercedes. Și acum vă rog foarte frumos să fiți succinți. Altfel nu vom avea timp să dăm cuvântul tuturor colegilor sau să primim răspunsul de la domnul ministru. Vă rog foarte frumos, deci, să fiți succinți. Domnule Castaldo, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule ministru. Ne bucurăm că sunteți atât de noi, ne bucurăm că putem avea acest schimb de păreri cu dumneavoastră. Aș dori să mă înscriu și eu la clubul colegilor care speră să vorbească în curând cu domnul Verhofstadt. Da, va veni la noi pe 21 septembrie înainte de finalul negocierilor, ceea ce este o veste bună. Și dacă tot vorbim despre negocieri, despre acordul interinstituțional, pe mine, pentru mine este foarte importantă apărarea drepturilor uh, micilor grupuri parlamentare, pentru că aceasta acestea să se poată exprima, să-și poată exprima poziția în cadrul uh, unei bunei funcționări a legislaturii europene. De multe ori am avut uh, impresia că nu este generalizat acest lucru și că și că se impune procesul dialogului tripartit, călcând în picioare procedura legislativă ordinară prevăzută de tratat. Care este părerea dumneavoastră, poziția dumneavoastră și ce doriți să faceți pentru a soluționa această problemă? Apoi ați vorbit despre inițiativa cetățenească europeană. Foarte bine. Acesta este un instrument juridic Eh, foarte important pentru mine și pentru partidul meu 5 Stele. Apropo de această inițiativă, cetățenii europeni au sentimentul că sunt ignorați. Nu este ușor eh, să se strângă aceste un milion de semnături, după care nu există nicio obligativitate juridică din partea Comisiei să dea un răspuns sau să ia măsuri concrete, să prezinte, să înainteze, să elaboreze o, un act legislativ privind acest subiect de mare importanță pentru cetățeni. În cadrul dezbaterilor pe care le-am avut um, și am avut un aviz important pe, pe acest subiect, um, inițiativa cetățenească, aș dori să știu ce doriți să faceți dumneavoastră, care este poziția dumneavoastră privind reacția pe care ar trebui să o aibă Comisia în ceea ce privește această expresie a voinței cetățenilor europeni în mod direct. În ceea ce privește reforma electorală, ce înseamnă pentru dumneavoastră abordarea pragmatică? Concret, ce înseamnă pentru dumneavoastră această expresie pe care ați folosit-o? Colegul Giran mi-a luat vorba din gură în ceea ce privește nevoia de a avea o mai bună transparență a activității Consiliului da, acest uh, concept paralelism al formei îmi place foarte mult și îl susțin. Și ultima întrebare, care este cea mai importantă, dat fiind perioada dificilă cu care, pe care o traversăm. Ce părere aveți dumneavoastră despre ce s-a întâmplat zilele acestea? E vorba despre uh, acordul între Grecia, creanțieri și uh, statele membre. Eu cred că avem acum. Uh, trebuie să facem o alegere acum importantă, pe care trebuie să facem acum, nu peste câțiva ani. Fie vrem să clădim o Europa federală, să zicem, cu un buget potrivit, adecvat, și să avem politici economice mai expansive, avem o uniune fiscală și să eliminăm uh, paradisurile fiscale și uh, conflictele fiscale între statele membre, fie dorim uh, să avem un sistem de partajare a datoriei de sprijin reciproc între statele membre și toate aceste instrumente vor fi folosite pentru a realiza această uniune socială triplu A despre care s-a vorbit, despre care ați vorbit și dumneavoastră în momentul în care ați prezentat programul Consiliului sau mm, euro, zona euro se va prăbuși, fiindcă nu cred că se poate susține fără aceste instrumente, fiindcă asimetriile la care asistăm, la care asistăm la acest sistem nu, nu sunt uh, gestionabile. Asta este părerea mea, dar ce părere aveți dumneavoastră? Ce părere are președinția luxemburgheză și ce veți face uh, pentru a vă îndrepta într-o direcție sau cealaltă pe parcursul următoarelor șase luni. Mulțumesc, domnule Castaldo. Mulțumesc că ați reluat subiectul cu care am deschis eu reuniunea. Și aș dori acum să dau cuvântul domnul, domnului Haulechi. Bună ziua, domnule ministru, și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cum spuneam, bună dimineața, domnule ministru, și vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Ați vorbit despre raportul cu privire la competențele de anchetare ale Parlamentului European. Vă spun că avem o problemă aici, domnule ministru. Ne-ați, ne-ați făcut o prognoză atât de bună pentru viitor, încât eu o să arunc o idee. Am încercat uh, să formim cu Consiliul și nu s-a putut fiindcă Consiliul are o atitudine pe care aș cataloga-o eu ca fiind contrară raportului adoptat de Parlament în mandatul anterior și înțeleg de ce. Parlamentul nu poate să adopte o lege prin uh, dreptul de inițiativă. Singura, singurul tip de... Și nu se poate aproba această lege fără, prin această procedură fără acordul Comisiei și Consiliului. E limpede. Din, din nefericire, în mandatul anterior, nu vreau să pierdem din vedere acest subiect. Parlamentul a adoptat totuși această lege, iar Consiliul și Comisia au considerat că este o atitudine ostilă, chiar dacă făcea pur și simplu parte din procesul parlamentar. În acest nou mandat, Comisia mi-a cerut mie să redactez acest raport. Și le-am uh, cerut uh, colegilor mei să ajungem la un nou acord cu Comisia și Consiliul. A durat șase luni să pot discuta cu Consiliul. Președinția letonă a făcut eforturi, dar în Consiliu erau minorități blocate. Pot să vorbesc pe șleau aici. O reuniune pe care trebuia să aibă loc pe 18 iunie a fost anulată de Consiliu la 9 seara, seara de dinainte. E dezamăgitor acest lucru. Vreau să vă spun că Parlamentul dorește să negociere acest, să negocieze acest acord. Vrem să ajungem la un consens, fiindcă, fiindcă suntem fiindcă ne dăm seama că ori ajungem la un acord, ori s-a, s-a terminat uh, acest drept al Parlamentului European. Dreptul de anchetă. Vă rog frumos să faceți ceva pentru a permite Consiliului să, să discute cu noi. Am discutat cu Comisia și am cerut președinției letone să fie observator, fiindcă Consiliul, dar Consiliul nu i-a dat mandatul să participe la această reuniune tehnică cu caracter de explorare. Dar eu le-am cerut, le-am cerut să vină, să vadă ce doresc, care sunt intențiile mele. Și vă rog să asigurați continuitatea acestor, acestui proces și să începem să stăm de vorbă în septembrie, nimic mai mult, numai să stăm de vorbă. Fiindcă Parlamentul adoptă un regulament, pentru ca noi să adoptăm acest regulament fără um, avizul Comisiei și Consiliului, noi avem nevoie de acest lucru pentru a ne desfășura activitatea. Mulțumesc, da, această întrebare a fost într-adevăr foarte importantă. Iar acum uh, dau cuvântul domnului Helmut Scholz. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vă spun în mod direct niște lucruri. Acum șase ani, când am uh, venit aici și, și uh, la AFCO vorbeam despre democrație, despre provocările sociale, despre metoda comunitară, despre legea electorală, inițiativa cetățenească. Am demarat niște lucruri și am obținut niște lucruri. Dar acum totul stă pe loc. Și, uh, într-adevăr, trebuie să reformăm uh, tratatele, fiindcă nu funcționează așa cum a fost instituit, dat fiind dar fiind provocările instituționale și nu numai care se confruntă Uniunea Europeană, ne dăm seama că toate statele membre au dat vădă de oarecare oboseală ceea ce privește Uniunea Europeană. În ziarul uh, The Guardian s-a publicat un articol în care spunea că stânga trebuie să aducă pe ordinea de zi subiectul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Iar a ajuns acest subiect la nivelul uh, discuțiilor partidului. Eu sunt împotriva unei astfel de strategii. Trebuie să sprijinim integrarea europeană, dar cum? Ce înseamnă, de fapt, Europa socială? Iar dacă cetățenii nu se regăsesc în acțiunile noastre, dacă ei își închipuie că nu contează pe cine aleg, uh, conservatori, socialdemocrați, liberali și așa mai departe, tot nu se întâmplă nimic, atunci înseamnă că am dat greș. Și aceasta este provocarea președinției dumneavoastră. Sunt de acord cu domnul Castaldo. Nu avem luxul uh, să pierdem timpul Iată de ce v-am dat exemplul acesta, de ce se întâmpla acum șase ani. Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră, pentru subiectul pe care le-ați ales reforma electorală. Revizuirea inițiativei cetă cetățene și o mai bună reglementare. Dar ce înseamnă o mai bună reglementare? Și ne îndreptăm către o Europa mai socială prin această bună reglementare sau nu? și încercăm să răspundem unor întrebări care nu și-au găsit răspuns până acum? Lipsa de parteneriat uh, între Parlamentul European, ales în mod direct, și Consiliul European, care reprezintă șefii de stat și de guvern, este o chestiune ce trebuie avută în vedere. Dacă nu consolidăm metoda comunitară, vom uh, asista la o renaționalizare a politicilor. Și dat fiind uh, evenimentele de, din weekend, trebuie să ne reamintim ce s-a întâmplat cu fosta Iugoslavie. Nimeni nu și-a închipuit că ar fi putut să izbucnească un război. Dar ce s-a întâmplat când s-a separat uh, fosta Iugoslavie? Și despre asta e vorba acum. Comisia noastră și Comisia Econ, Parlamentul, pe întregul, uh, la în plen, a spus în aprilie 2013 că structura troicăi trebuie schimbată din motive uh, constituționale. Ce s-a întâmplat după aceea? Nimic. Iar astăzi, această structură nu face decât să producă eșec după eșec. Dintr-un punct de vedere practic, nu doar teoretic, pentru binele democrației trebuie să putem spune că acestea sunt subiecte ce trebuie discutate. De ce nu o facem? Din motive de partid? sau din cauza intereselor uh, de la nivel național și că, trebuie să, și că se dorește o abordare interguvernamentală. Acestea sunt lucruri importante pentru mine. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră introductivă și sper că peste șase luni, când uh, vom evalua activitatea președinției dumneavoastră, vom putea trage o concluzie diferită de cea de astăzi. Eh, grazie, Helmut. Mulțumim, Helmut, pentru aceste întrebări fundamentale pe care le-ai formulat. Și acum Silvi Gular. Mulțumesc. Foarte pe scurt, vă mulțumesc că ați venit, vă mulțumesc pentru orientările precise. Am un singur mesaj. Ca președinție din Luxemburg să încerce să restaureze spiritul metodei comunitare. Ce s-a întâmplat în weekendul trecut este o catastrofă indiferent de eforturile făcute pentru a evita aderarea trenului. Și îmi dau seama unde s-ar fi putut ajunge. Dar există două elemente din metoda comunitară care dispar cu totul din dezbatere. Mai întâi, interesul superior, care nu este suma intereselor naționale, și al doilea, fapt că țările mari și țările mici se trăiască împreună și printre cele mari e Germania cu care am dorit să ne reconciliem. Nu vreau să vă țin o predică, mă opresc aici, poate părea ceva idiot. Nu vreau să încurajez ca prim-ministrul dumneavoastră să uite cumva, să reamintească de anumite elemente care s-au pierdut în ultimul timp din spiritul multă. Mulțumim, Silvi, pentru această intervenție legată de subiecte foarte importante. Acum, domnul Guerrero. Mulțumesc foarte mult. <clears throat> doamnă președinte, mulțumesc, domnule Schmidt. Vă mulțumesc pentru prezența aici în comisia noastră și vă mulțumesc pentru toate angajamentele pe care le-ați uh, făcut în numele Guvernului din Luxemburg, care deține președinția Consiliului în prezent. Sunt de acord cu analiza făcută de Vivian, care spunea că trebuie să profităm de această președinție a Luxemburgului, pentru că pe plan istoric președinția Luxemburg a arătat că vrea să joace un rol pe plan european în promovarea unui obiectiv comun pentru mulți, dacă nu pentru toți. Mai întâi, guvernanța economică și monetară care trebuie să fie simplă. oricare ar fi lacunele clare care există, putem să ne referim la dimensiunea socială, la dimensiunea democratică. Deci, indiferent care sunt punctele slabe, se pune problema guvernanței. Diversele probleme sunt abordate într-o manieră foarte complexă. Există o structură instituțională a Uniunii Europene care face să nu putem gestiona toate aceste elemente, nici acum, nici pe viitor. Având în vedere că se preconizează o simplificare a procesului legislativ, am putea, poate în paralel, să ne gândim și la o simplificare a sistemului de guvernanță a Uniunii. Simplificarea procedurilor legislative. e avut în vedere cu anumită prudență, spune chiar cu anumită îngrijorare din partea unor grupuri politice, printre care și cel din care provin eu, pur și simplu pentru că noi considerăm că ar putea fi un mecanism care să permită să se erudeze orice decizie cu caracter social care oarecum ar complica buna funcționarea a pieții. și buna funcționare a pieței ar trebui să fie cât mai simplă, cu putință, fără nicio altă intervenție, cu excepția celor stricte economice sau comerciale. Dar cu toate acestea, aș vrea să insist asupra faptului că ar fi oportun să se simplifice funcționarea instituțională a Uniunii și în acest spirit aș vrea să invit uh, Consiliul și pe dumneavoastră în această perioadă la președinție să nu fiți prea receptivi la toate propunerile care înfloresc, dar care ar contribui la a face și mai complicată guvernanța Uniunii. Se vorbește tot mai mult despre propuneri de a înființa un parlament paralel al țărilor din zona euro, un consiliu paralel E vorba de eforturi practic insurmontabile. Dacă se adaugă o verigă suplimentară sau să complice și mai mult structura politică și o să fie diverse interferențe pe plan democratic, ceea ce ar contribui cu siguranță să înrăutățească guvernanța politică, mai ales din perspectiva democratică. Un filozof cunoscut, Bacon, spunea că dacă vrem adevărul, îl, o să găsim uh, mai ușor în eroare și nu în haos. Dacă introducem această confuzie în guvernanța politică, asta este contrară ideii de supraviețuire a Uniunii. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule Guerrero. Urmează acum domnul Anderson. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc domnule Schmidt pentru că ați venit aici. Ne bucurăm să ne întâlnim cu dumneavoastră. Aș vrea să încep prin a mă referi pe scurt la pachetul legat de mai bună legiferare. Noi, verzii, suntem cam îngrijorați, trebuie să vă spun, în legătură cu chestiunea mai bună legiferare, pentru că, în practic, ar putea să însemne o legiferare mai puțină și mai proastă în același timp. Sperăm uh, să nu se întâmple așa, desigur, ca mai bună legiferare să însemne exact ceea ce spune sau își propune. Acum aș vrea să mă refer la ce s-a întâmplat în weekendul trecut. Uniunea economică și monetară poate fi privită depărtare, dar mai devreme sau mai târziu cred că o țară sau alta va hotărâ să părăsească Uniunea Monetară. Și în această privință, indiferent dacă li se pare că e ceva bun sau rău, ar fi mult mai bine dacă ar exista mijloace pentru o bună gestionare a acestei ieșiri și nu într-o manieră atât de haotică încât să aibă consecințe îngrozitoare. Așadar, sper ca președinția Luxemburgului să înceapă să-și uh, planifice acțiunile într-o astfel de eventualitate, dacă cineva vrea să plece din Europa, pentru că eu sunt convins că mai devreme sau mai târziu se va întâmpla. Mulțumesc. Președinta, dacă nu sunt Alte solicitări? Intervenție? Aș vrea și eu să vă adresez o întrebare, domnule ministru. În special în legătură cu criza pe care o traversăm și cu absența tot mai pronunțată a metodei comunitare. Nevoia de a reveni la metoda comunitară, după cum au subliniat astăzi colegii Gular, uh, Castaldo și Scholz. Și aș vrea să mă concentrez pe un anumit aspect. Dacă oare n-ar fi necesar să ne gândim la însăși natura, cel puțin uh, anormală, ca să nu spun surprinzătoare, a Eurogrupului. Am urmărit îndeaproape negocierile cu Grecia din ultimele luni și am constatat o mare slăbiciune nu doar a spiritului comunitar, ci chiar a statului de drept. De ce vă spun toate acestea? Pentru că, din motive neprecizate, ministrul Elen a fost exclus de la reuniune. În momentul respectiv, ministrul era domnul Varoufakis, care a sesizat serviciul juridic și răspunsul la care vreau să mă refer a fost noi de la EU grup nu existăm în legislație, nu există niciun tratat care să fi creat grupul nostru și, prin urmare, suntem în fața unui eurogrup care nu răspunde în fața nimănui, care acționează în secret, nu există procese verbale de la aceste reuniuni, deci cetățenii nu sunt informați și consider că nu doar că suntem în afara oricărei metode comunitare, ci suntem uh, chiar și în afara oricărui stat de drept atunci când vorbim de gestionarea zonei euro. Mulțumesc, domnule ministru, și cred că acum e rândul dumneavoastră să răspundeți sau să reacționați la toate sau la unele dintre întrebările care v-au fost adresate. Intervenție fără microfon. Je vais, euh, je vais essayer. O să încerc oarecum să grupez unele chestiuni sau întrebări care au puncte comune. În legătură cu dimensiunea mai bunei legiferări, mai întâi înțelegeți că nu sunt uh, purtătorul de cuvânt al domnului Verhofstadt. Din câte înțeleg, o să-l invitați, o să-i puneți întrebări, o să-i dați ce mandat doriți. Ce pot să vă spun eu este că prima întâlnire pe care am avut a fost una de organizare a activității. Pot să vă asigur, domnul Verhofstadt, nu și-a depășit competențele mandatului, dacă are astfel de competențe. În orice caz, eu reprezint Consiliul și nu e deloc ușor să reprezinți Consiliul, vă rog să mă credeți. Deci nu pot să mă mai ocup și de ceilalți sau de celelalte instituții. Acum, ce e important în primul rând este că desigur că împărtășim și nu cred că e niciunul dintre noi care să spună um, proastă legislație cât mai obscură în exces de reglementare e deja mai dificil, toate acestea nu sunt bune pentru Europa, pentru că atunci când reglementăm lucruri care de obicei n-ar trebui să fie reglementate, suntem cu toții de acord. Singurul aspect în legătură cu care spunem foarte clar și răspicat că, în special, nu e vorba ca pe o portiță din dos să limităm uh, pe ascuns competențele stabilite de tratate puterile înscrise în tratate, puterile legislative înscrise în tratate. Acest este un prim aspect. Acest acord instituțional, precum tot ce ține de mai bună legiferare sau reglementare, nu trebuie să șubrezească sau să modifice tratatele. Un al doilea lucru. Aspectul politic trebuie să aibă prioritate nu suntem sau nu mai suntem, a spune unii, și eu sper, o Uniune care să fie condusă de tehnocrați. Am fost și eu, deci pot să vă spun asta foarte deschis. Suntem acum o Uniune politică. Nu desăvârșită, dar suntem o Uniune politică cu factori de decizie și răspunzători. Eh, decizii care trebuie adoptate la nivel politic. Nu există instanțe care uneori sunt utile care pot să prezinte avize sau să ne avertizeze în legătură cu consecințele deciziilor. Unei decizii sau altele, dar până la urmă domeniul politic trebuie să primeze. Aceasta e democrație. Asta e democrație. Există două ramuri. Legislative, Consiliul și Parlamentul. Și deci aceste două ramuri legislative trebuie să-și asume responsabilitățile și să ia decizii. Ca înainte de a face o propunere, comisia care are monopolul dreptului de inițiativă, dacă ea evaluează și controlează sau dialoguează cu participanții, e clar, e util și e necesar. Dar în cele din urmă, politicul trebuie să primeze. în legătură cu o dimensiune la care țin foarte mult, dimensiunea socială și se poate extinde și la alte domenii, e clar că nu putem acum să destructurăm ce s-a făcut în materie socială, ceea ce mulți dintre noi, mă număr și eu printre ei, consideră deja ca fiind insuficient în contextul economic, în contextul pieței interne și așa mai departe. Nu e deloc vorba acum prin uh, această reformare, prin refit, să ne debarasăm de un aspect social sau altul și cred, cinstit, după ce am discutat și cu domnul comisar Timmermans, că nu e uh, vreo intenție a comisiei și niciun caz nu e intenția domnului Timmermans. Cred că trebuie să spunem clar acest lucru și vom lucra, desigur, să vedem cum instituțiile pot să coopereze în legătură cu programarea politică legătură cu evaluarea politicilor și, revin puțin, ceea ce a făcut și Parlamentul dumneavoastră, situație de acum 10 ani. Dacă poate să există o reglementare în exces, pot să există de asemenea și un minus de, de reglementare. Dacă ne gândim la costul supra-reglementării, trebuie să ne gândim și la costul sub-reglementării și costul, după cum spus domnul Delor, costul ne-Europei. Este clar că dacă nu avem Europa adevărată în care să fie reguli, în care agenții economici să știe ce trebuie să facă și cu ce consecințe, consecințele sunt clare. Vom crea tot felul de bariere în stânga, în dreapta și până la urmă întreprinderii, poate nu cele foarte mari, dar măcar cele mici vor fi într-o situație de concurență dificilă, cu probleme dificile, și până la urmă va fi foarte greu să te duci să vin sau să prestezi un serviciu dincolo de graniță. Acest lucru trebuie să fie avut în vedere și aceste discuții pe care le vom porta vor fi portate în acest spirit. În ce privește studiile de impact, am fost clar, cred că avem nevoie de le, dar nu trebuie să le punem mai presus de puterea politică. Acest lucru este clar și trebuie să îl mai spunem încă o dată. În ceea ce privește alegerile, m-ați întrebat uh, ce înțeleg prin pragmatic. E greu să precizez, însă cred că există o serie de adaptări, de ajustări care trebuie făcută în legislația electorală și aici e vorba de o chestiune de armonizare. Este oarecum comparabil cu ceea ce am spus uh, anterior. Trebuie să ajungem la reguli rezonabile, armonizate pentru dreptul electoral, acolo unde uh, în unele uh, țări lucrurile se petrec corect. Când am discutat anumite dispoziții, au fost perioade scurte în anumite uh, state pentru depunerea listelor. De ce într-un stat uh, termenul este de doi două luni și în alt stat uh, o, o săptămână? Cred că aici trebuie să corectăm lucrurile și suntem gata să discutăm cu Parlamentul dumneavoastră pentru a vedea aceste probleme. În ceea ce privește registrul și lobby-ul, suntem uh, gata să lucrăm asupra acestui lucru. E o treabă și a Parlamentului și a Comisiei. E o temă și pentru Consiliu, însă cred că trebuie să fim deschiși pentru a discuta și a stabili toată transparența cu putință. Acum, în ceea ce privește Uniunea Europeană, în ceea ce privește Uniunea Europeană și ce s-a întâmplat în acest uh, weekend. Nu o să vă spun părerea mea personală, pentru că nu sunt uh, aici nici în calitate de ministru luxemburghez, nici uh, Nicolas Schmidt. Sunt reprezentant al președinției, deci trebuie să respecte acest lucru. Ceea ce este clar și știe toată lumea este uh, Uh, că uh, construcția Uniunii Economice și Monetare este imperfectă și insuficientă. Și aici o să vă spun puțin părerea mea. Sunt lucruri care pot fi îmbunătățite, mai ales la nivel social, dar și din punct de vedere al funcționării instituționale. Uh, însă este un început. Știu, există constrângeri de natură politică sau de altă natură, însă este un bun început Trebuie să lucrăm pe această ă, bază. Mâine, Ministrii Afacerilor Sociale, o să discutăm guvernanța și componenta socială din guvernanță și sper vom ridica în discuție această problemă atunci când ă, vom avea discuții pe marginea acestui raport. Este clar, ă, controlul democratic al Uniunii Economice și Monetare se impune, dar nu este un lucru simplu. Parlamentul European o va face asta sau o nouă structură. Colegul care a plecat a spus că nu trebuie să complicăm și mai mult funcționarea instituțiilor noastre. Da, sunt de acord. Problema însă cu Eurogrupul, și aici o să fiu foarte prudent, la bun început și eram, existam pe atunci, nu trebuia să existe guvernanță politică în zona euro. Totul se concentra într-o măsură mai mare sau mai puțin uh, pe uh, BCE. Nu știu dacă era bine. Nu putem astăzi să gestionăm o, zonă economică monetară fără uh, o putere politică. Oare nu este nevoie de Eurogrup? Faptele ne arată că anumite chestiuni uh, ale zonei euro trebuie să fie reglementate de zona euro și nu numai de aceștia. Acum avem un uh, Consiliu European la nivelul zonei euro. Eu vă spun, o să invit uh, ministrii afacerilor sociale din statele membre ale zonei euro pentru a discuta contextul social în zona euro, pentru că atunci când suntem într-o uniune monetară, într-o zonă monetară, lucrurile se pun oarecum diferit față de uh, statele care nu sunt în această zonă. Asta nu înseamnă că vrem să excludem acele state, ci uh, păstrăm legături strânse cu ele și le informăm, dar atunci când suntem într-o zonă euro și am văzut acest lucru, avem alte constrângeri și alte probleme uh, Uh, decât atunci când nu suntem în această zonă. În ceea ce privește uh, dreptul de anchetă, uh, cred că sunt gata în septembrie sau când doriți să ne întâlnim pentru a discuta teme care sunt foarte dragi Parlamentului. După aceea însă știți că președinția Sigur, mă măgulește ce îmi spuneți în legătură cu președinția luxemburgheză, îmi face mare plăcere, dar președinția nu este decât o președinție a Consiliului. Uh, nu înseamnă că președinția a luat puterea în Uniune. Când, mi s-a, când am fost întrebat ce va propune președinția în ceea ce privește subsidiaritatea sau altceva, noi nu o să încercăm să facem propuneri, ci să îmbunătățim ceea ce avem deja Uh, ca text și să ajungem la uh, un compromis. Compromis uh, în compromisuri în cadrul Consiliului sau cu alte instituții și în speță cu instituția dumneavoastră. Deci trebuie să vedem care sunt preocupările Consiliului în ceea ce privește dreptul de anchetă și unde putem să găsim posibile intersectări. Vă fac deci această ofertă să ne întâlnim din nou și să privim cu calm uh, etapa în care ne aflăm, stadiul în care ne aflăm și cum putem să progresăm pe acest dosar important. Sunt de acord cu dumneavoastră. Nu trebuie să considerăm această discuție privind dreptul de anchetă al Parlamentului care există, nu pentru că n-ar exista ci deci e vorba de o îmbunătățire ca un act uh, ostil al Parlamentului față de Comisie, de uh, Consiliu sau statele membre. Nu așa se pune problema. Trebuie să existe reguli precise care să întrunească și uh, acordul Consiliului. Uh, împărtășesc ceea ce a spus Silvii Gular, chiar dacă nu mai este aici. Uh, interesul uh, european de multe ori este greu să-l identificăm în aceste discuții și asta tocmai pentru că plutește într-un vag pentru că nici instituțiile noastre nu sunt clar organizate pentru a gestiona crize ca cea pe care o parcurgem. Acest lucru este clar atunci când uh, Uniunea Economică și Monetară a fost uh, creată, uh, eram într-un optimism gândindu-ne că crizele erau ceva ce aparținea trecutului și că nu aveau să se mai repete. Iată că lucrurile nu s-au întâmplat așa. Criza pe care am traversat-o este comparabilă cu cea din 1929. Deci uh, trebuie să încercăm, pe de o parte, să reglementăm, să organizăm ceea ce s-a spus în legătură cu statele, ce a spus Joe Linen în uh, ceea ce privește elementul național care uh, Uh, uh, este prezent peste tot, care uh, înnăbușă oarecum interesul național, pentru că există o slabă reprezentare a interesului european, interesului superior care este interesul european. Deci trebuie să evidențiem puțin și acest interes uh, european uh, care este uh, un lucru din care toată lumea are de câștigat. Și un uh, ultim uh, lucru, în ceea ce fiște ieșirea ordonată din zona euro, atunci trebuie să modificăm tratatele. Trebuie să modificăm tratatele, desigur. Dacă trebuie să o facem rapid, e greu. Știm că o serie de Uh, state care au organizat referendumuri uh, sunt prudente, dar există lacune și am spus-o de la bun început în tratate, așa cum se prezintă astăzi. Deci trebuie să avem o abordare progresivă, însă dacă dorim ca acest proces să fie încununat de succes în final, avem nevoie de o nouă încredere în proiectul european. Pentru că dacă nu refacem încrederea în uh, noul proiect european, fiecare revizuire a tratatului va eșua într-un stat membru sau altul. Uh, încrederea nu se câștigă prin uh, tratate, ci pe plan social, economic, protecția mediului, ce reprezintă Europa pentru cetățean. Și metoda comunitară sigur, este singura care permite gestionarea intereselor superioare, așa cum a spus uh, Silvi Gular. Este singura care permite o mai bună identificare. Trebuie să o reinstituim și de aceea înseamnă că trebuie să reintroducem o serie de componente uh, în cercul comunitar. Nu mă pronunț acum uh, pe participarea unei instituții internaționale onorabile în anumite uh, procese, nu e, mă rog, foarte comunitate, o să vedem. Ceea ce lipsește uh, Europei acum este o puternică dimensiune politică. a spus-o și știm că nu putem să avem o uniune monetară fără o uniune politică. Ni s-a spus acest lucru, mulți au spus-o, chiar și cei care se opuneau uh, Uniunii Economice și Monetare, am citit un articol al lui Friedman, deși nu sunt un adept al teoriilor sale economice. Dacă a spus, dacă faceți o uniune monetară fără o uniune politică, ea uh, o să uh, eșueze și va eșua dacă nu consolidăm uh, pilonul politic. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc, domnule ministru, pentru aceste răspunsuri. Vreau doar să vă reamintesc că nu au fost uh, numai optimiști uh, printre fondatorii monedei euro. Poate că l-ați cunoscut pe domnul Tomaso Padaschiopa, care a elaborat moneda euro și care a spus-o din prima zi în care s-a născut moneda euro, că o monedă fără stat nu poate să funcționeze pe termen lung. Și noi ne aflăm în această situație. Mulțumesc și curaj în continuare. Siamo arrivati al... Am ajuns la penultimul punct, dacă nu mă înșel. Rolul Uniunii Europene în cadrul uh, ONU, cum pot fi realizate mai bine obiectivele politice externe ale Uniunii Europene. Astăzi o să facem un prim schimb de opinii asupra proiectului uh, de aviz uh, al, uh, domnului David McAllister, care va fi prezentat însă de Rainer Wieland, pentru că domnul McAllister se scuză că nu poate să fie prezent. Este inutil să o spun și să vă reamintesc cât de importantă este această temă dacă ne gândim la rolul uh, oarecum uh, decisiv pe care l-a avut uh, ONU în cadrul intervențiilor militare care s-au făcut în cadrul sau fără deciziile ONU și instituție care este și mai importantă astăzi care Uh, va hotărâ dacă se adoptă politici ca cea anunțată de uh, Consiliu. O să-l rog pe domnul Willand să ne prezinte uh, proiectul de raport și să ne împărtășească propunerile și gândurile sale. Dau cuvântul acum domnului Wieland. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul McAllister m-a rugat să vorbesc în numele său uh, uh, cu privire la raportul său. Se află la Washington la întâlnirea rețelei europene suntem limitați la 1500 de caractere și de aceea uh, domnul McAllister s-a concentrat asupra esențialului. Uniunea Europeană și Tratatul de la Lisabona au uh, o poziție specifică în cadrul Națiunilor Unite. Rezoluția 6524 de pe 3 mai 2011. Coeziunea în cadrul Națiunilor Unite trebuie să fie întărită. Menținerea păcii este un lucru extrem de important. O planificare optimizată trebuie realizată pentru a coopera în continuare. Uh, relații stabile între Uniunea Europeană și ONU sunt fundamentul uh, pentru pace, securitate, uh, drepturile omului și dezvoltare. Trebuie să fie adoptată o structură mai bună și să se evite paralelismele în administrație. Uniunea Europeană este cel mai mare donator uh, pentru ONU și dorim o mai mare transparență a cheltuielilor. Este foarte important uh, ca noi să fim uh, informați în legătură cu modul în care sunt cheltuite contribuțiile noastre. Uh, domnul McAllister, pe lângă aceste uh, principii de bază, a făcut o serie de amendamente, consideră că este necesar să se adauge detalii în legătură de chestiuni bugetare, chestiuni de control bugetar. De asemenea, consideră că există și alte aspecte importante de pildă raportul adoptat în aprilie în uh, plenară, o reformă cuprinzătoare a ONU, inclusiv Consiliul de Securitate uh, privind legitimitatea acestuia, aspectele regionale și eficiența acestui organism. Ideea este de a susține Uh, ca Uniunea Europeană să aibă o poziție permanentă în Consiliul de Securitate. Însă politica uh, externă și de securitate din Uniunea Europeană nu este suficient de avansată pentru a vorbi uh, pe o singură voce și Franța și Regatul Unit nu sunt gata să își cedeze locul în Consiliul de Securitate dacă lucrurile ar trebui să se schimbe, atunci uh, s-ar pune problema uh, ce alte uh, instituții internaționale ar solicita să devină membri. ONU trebuie să aibă o structură care să permită rapiditatea de acțiune și exprimarea pe o singură voce. Asta presupune o cooperare uh, și cu Serviciul European de Acțiune Externă și statele membre. Acestea sunt cele mai importante puncte pe care domnul McAllister uh, a dorit să le evidențieze. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 28 august. Dacă aveți întrebări, vă rog să le adresați. Mulțumesc! Grazie, onorevole. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul lui Joe Linen. meu, domnul McAllister, pentru un document foarte bun și cred că este un excelent punct de plecare al discuțiilor, precum și colegului nostru pentru prezentare. În calitate de raportor din partea grupului social-democrat pe această opinie, aș vrea să fac câteva remarci preliminare. În primul rând, trebuie să avem în vedere cooperarea foarte îndelungată dintre Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite, dar și contribuția financiară a Uniunii Europene la ONU, care este majoră și substanțială. Și în al treilea rând vreau să avem în vedere un fapt, și anume acela că uh, ONU încă din anul 1981 nu, mai a, nu a mai avut uh, în funcția de secretar general un european. Și cred că este totuși un uh, aspect foarte important și aș dori să propun ca următorul candidat pentru funcția de secretar general al ONU să fie un cetățean european. De asemenea, un alt aspect foarte interesat pe care l-am sesizat a fost acela că nicio femeie nu a, nicio femeie nu a ocupat această poziție până în prezent, niciodată această poziție de, de secretar general al Organizației Națiunilor Unite nu a fost ocupată de o femeie. Și aș dori statelor membre să susțină un candidat european la această funcție și mai mult decât atât, acest candidat european să fie femeie și cred că ar fi un semnal uh, pe care l-am dat întregii lumi, acesta de a propune un candidat femeie. În al doilea rând, așa cum a punctat și raportorul, raportorul, Uniunea Europeană și statele membre reprezintă cel mai mare contribuabil din punct de vedere financiar la sistemul Națiunilor Unite. Conform cifrelor furnizate de Comisia Europeană, Suma contribuțiilor celor 28 de state membre se ridică la 35% din bugetul Națiunilor Unite și 36,8% din bugetele operațiunilor ONU de menținere a păcii, deci mai mult de o treime mhm. din, contribu- din contribuția tota-, totală la ONU. În mai mult decât atât, Uniunea Europeană împreună cu statele membre contribuie într-o proporție de 50% la fondurile și programele ONU bazate pe voluntariat. Totuși, Consider că această contribuție este importantă. Este firesc să contribuim la acțiunile ONU și la bugetul ONU, dar în același timp am o ușoară dezamăgire în sensul că Uniunea Europeană se bucură de num- numai de un simplu statut de observator în cadrul ONU, fără a beneficia implicit și de dreptul de vot E adevărat că a obținut un uh, statut special de participant cu drepturi de pline în cadrul a numeroase conferințe ONU, însă acest statut nu reflectă greutatea Uniunii Europene din punct de vedere al contribuției financiare și nu numai, și al implicării efective în problemele și tematicile discutate la nivelul Organizației Națiunilor Unite. De aceea, în calitatea mea de raportor, voi aborda acest subiect în, în textul opiniei, și un, o ultimă idee pe care vreau să o marchez este cu privire la rezoluția ONU numărul 65 pe 200, uh, numărul 65 pe 276 și voi solicita Comisiei Europene să facă o analiză de impact a modului în care a fost implementată aceasta și mai mult decât atât, ce efectiv ce învățăminte pot fi, uh, pot fi trase din aceasta pentru a asigura un multilateralism mai eficient. Mă opresc aici, dar nu înainte de a-i mulțumi încă o dată raportorului pentru luarea în considerare a propunerilor mele și aștept cu nerăbdare să lucrăm pe acest text. Vă mulțumesc frumos! Grazie, onorevole. Mulțumesc foarte mult. Acum um, dau cuvântul domnului Helmut Scholz. Danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich auch aus Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru această propunere. O să mă concentrez asupra unei chestiuni importante, și anume care este contribuția comisiei noastre. Este o chestiune complexă, bineînțeles, care se reflectă uh, în uh, prezentarea introductivă dacă ne gândim la politica externă, politica de dezvoltare, cooperare între Uniunea Europeană și ONU, sau mai degrabă la contribuția Uniunii Europene la procesul uh, de creare de politici al uh, ONU. Ne dăm seama că subiectul este complex, și că o sumedenie de chestiuni trebuie avută în vedere, cum ar fi ce se poate îmbunătăți. Pe mine ce mă interesează este de ce ne ocupăm noi de această chestiune la APCO. Ar trebui poate să discutăm structura internă a Uniunii Europene la nivelul um, politicii externe și de securitate comună și modul, comună și modul în care ne poate consolida acest lucru influența în cadrul ONU. Noi suntem uh, undeva între o uniune monetară funcțională și o și o uniune politică în care nu funcționează așa de bine. Iar acesta este motivul uh, pentru care nu suntem recunoscuți ca un uh, participant activ. Nu suntem în aceeași nu suntem în aceeași poziție ca o țară individuală în ceea ce privește capacitatea de decizie politică. Iată de ce ONU și alte organizații regionale, OSCE și altele, trebuie să fie perceput din punct de vedere al activității de politici europene, fiindcă acest lucru va crește și capacitatea de politici în Uniunea Europeană, în ONU. Iar ideea unei femei, unei, unei europene, da, este o idee foarte bună. Mulțumesc dau cuvântul acum domnului Castaldo. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Sunt, sunt de acord că nu e ușor deloc să ne gândim la această chestiune care este importantă, dar complicată. Mai ales, și spun asta în calitate de coordonator de la AFET, mai ales că organizațiile internaționale trec și ele printr-o perioadă de criză. Iar ONU este dezbinat, Consiliul de Securitate este dezbinat, fiindcă și lumea este împărțită în blocuri. Așa stau lucrurile. Este o realitate acest lucru, este o realitate și faptul că dintr-un anumit punct de vedere și noi suntem dezbinați, împărțiți în blocuri, iar acest lucru reieși din negocierile cu privire la criza Greciei despre care am discutat mai devreme și e paradoxal că, pe de o parte, încercând, încercăm să asigurăm uh, consecvența pozițiilor noastre la ONU, dar uh, întrebarea care se pune este dacă vom reuși să reușim să ajungem la această consecvență internă la noi acasă înainte să încercăm să o susținem la ONU. Cred că, în general, în ultimele luni am, um, am asistat la acțiuni, măsuri și comportamente care care ținteau spre rolul înaltului reprezentant. Și eu uh, doresc să identific aceste motive, să nu um, să nu fiu um, să nu mă exprim vag. Există astfel de crize, cum ar fi cele din Ucraina, iar cine au găsit până la urmă, cine a găsit până la urmă soluția? Doi șefi de stat uh, din 28 ceea ce, după părerea mea, nu este numai greșit din punct de vedere instituțional, fiindcă avem un înalt reprezentant care are până la urmă acest rol, iar uh, alte contribuții de a consolida poziția europeană din partea um, șefilor de stat uh, uh, cu o anumită reputație și pe anumite canale sunt binevenite, dar nu dacă subminează poziția comunitară și acțiunile Uniunii Europene ceea ce duce la o știrbire a vizibilității și a prestigiului instituțiilor noastre, ceea ce afectează și instituțiile internaționale, fiindcă s-ar putea să existe cereri spontane din partea ONU și atunci cu cine vorbim ca să vedem care e poziția Uniunii Europene, cu un alt reprezentant sau cu președintele unei țări cu influență. Bineînțeles, aceste măsuri au repercusiuni, repercusiuni și sunt convins că putem să facem, să facem pași înainte importanți la comisia noastră, dar nu cred că vom reuși să obținem uh, rezultate semnificative dacă nu, dacă nu garantăm pentru politica europeană de politica externă comună europeană o garanție, și un numitor comun la nivelul politicilor naționale, ceea ce nu s-a întâmplat, nu s-a prea întâmplat până acum. Vă pot uh, da o sumedenie de exemple unde interesul național a primat. Unele țări sunt condamnate, altele nu. Depinde de, de echilibrul de putere, ceea ce subminează politicile pe care le creăm din capul locului. Și așteptările trebuie să fie și așteptărilor trebuie să le se răspundă. Acum nu mai este, nu este încă un fluture, ci o, o midă. Iar răspunsurile noastre la politici nu sunt întru totul europene. Trebuie să ne gândim la acest uh, aviz uh, cu mare atenție și voi înainta Amendamente în acest sens, că dacă nu rezolvăm problemele de la rădăcină, nu, nu putem uh, rezolva nici problemele de punere în aplicare. Și sper să... Și, și sunt, sunt mulți colegi de cinste intelectuale și sper că vom adopta un document care să transmită un mesaj clar uh, liderilor europeni și înaltul reprezentant, fiindcă dacă nu suntem sinceri cu noi înșiși, nu vom reușit să rezolvăm problemele pentru cetățenii noștri. Mulțumesc, Fabio, pentru chestiunile ridicate și pentru metafora cu omida și fluturele. Eu nu cred că suntem nici omidă, fiindcă am făcut un pas înapoi. Ne-am întors la la relația de putere între statele membre care exista înainte de primul război mondial. Mulțumesc. Dau acum cuvântul lui domnului Peri Cabras. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu uh, mă alătur celor spuse antevorbitorilor mei. Am impresia că domnul McAllister a pus punctul pe ei în ceea ce privește slăbiciunile Uniunii Europene. identificând și slăbiciunile ONU. A vorbit în acest raport despre slăbiciunile comune ale celor două instituții. De ce mă întreb eu? Cum ne putem aștepta să iasă ceva eficient din aceste slăbiciuni? cum putem cum putem să demarăm lucrurile pentru a dobândi un rezultat în câțiva ani. Fiindcă vorbim, vorbim, dar nu se întâmplă nimic. Cum putem să mișcăm lucrurile într-o situație așa de grea? Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, aș dori să dau cuvântul domnului Viland. Da, domnul Leinen. Îmi cer scuze, nu erați pe listă. Da. În, vreau să întreb ce are de spus uh, AFCO pe marginea acestui raport. Ce contribuție ne putem aduce noi? Putem să aplicăm aceleași standarde pe care le aplicăm pentru noi, transparență, eficiență și control democratic și pentru ONU. Raportul Michaelis este foarte bun, s-au enumerat niște lucruri. Și cred că transparența că în ceea ce este transparența, la ONU sunt loc, sunt, e loc de mai bine. Prin control bugetar, de pildă. Eficiența este o uh, ține de problema generală a reprezentativității. Situația este anacronică. S-a schimbat uh, lumea față de trecut. Avem uh, în Uniunea Europeană o alianță regională, avem Uniunea Asiatică, Uniunea Africană, avem organisme regionale, iar pe viitor va trebui să ne gândim la aceste structuri regionale, în principal la Uniunea Europeană, să vedem dacă au, își fac auzit glasul și nu sunt doar observatori, nu stau doar pe margine. Suntem în Convenția Climatică și în alte organisme. Acolo nu suntem observatori, suntem jucători. Avem un loc uh, și, o, și un glas care se face auzit. Același lucru ar trebui să ne să se întâmple și în ceea ce privește Consiliul de Securitate al ONU. Știm foarte bine uh, care sunt problemele dar dacă structura se extinde, ar trebui să fie prezentă și Uniunea Europeană, fiindcă în confruntate cu tratatul de la Lisabona, avem acum competențe și cu privire la politica externă și de securitate comună. Și acesta este obiectivul nostru, iar în ceea ce privește controlul democratic, câțiva dintre noi facem parte din participăm la campania O dimensiune europeană a ONU. Pe lângă adunarea generală să, ai, să existe și o adunare parlamentară. Și constat cu plăcere că principalul, că în alineatul 1 Raportorul uh, face referire la acest lucru la un parlament uh, mondial pe termen lung. Poate e cam prea mult. Campania noastră se concentrează asupra unui, unei adunări parlamentare care se înceapă ca Parlamentul European, ca un organism de consultare, dar care să fie alcătuit din delegațiile parlamentelor naționale. Sper că alineatul 1 din raport va supraviețui. Eu voi înainta un amendament privind controlul democratic, care nu trebuie uitat. Controlul democratic privind uh, parlamentele țărilor ONU, parlamentele naționale. Dacă noi am avea, uh, dacă noi am fi membrii activi, atunci ar fi vorba de parlamentul nostru. Nu se poate să permitem uh, brațului executiv să conducă ONU. E ca și cum uh, ONG-urile ar cere să li se recunoască statutul în ONU, dar reprezentarea cetățenească nu are niciun fel de reprezentare în afară de Greenpeace și Amnesty International, care au tot, uh, tot statul de observator, ceea ce nu va ține pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult, Joe Linen. E păcat că mai discutăm încă despre posibilitatea de a avea reprezentare în Consiliul de, Reprezenta- de Securitate, lucru care ar fi trebuit să se întâmple de ani de zile. Vă întreb dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, dau cuvântul domnului Viland pentru a conchide această discuție. O să transmit uh, mulțum, mulțumirile dumneavoastră domnului McAllister, inclusiv în ceea ce privește faptul că un uh, membru care nu este din Germania a vorbit germană din partea domnului McAllister și a fost înțeles. În afară de chestiunile de, per- de... Eu am considerat că eu consider că acest aviz uh, a fost uh, îndrumat de situația în care ne aflăm. E greu să cerem să se facă auzit glasul dacă dacă nu știi ce vrei să spui. Haideți să ne uităm la propriul nostru proces decizionar. Să, să-l îmbunătățim pe acesta înainte de a cere un instrument pe care nici nu știm cum să-l folosim. Nu-l invidiez pe raportor. Comentariul domnului Scholz a fost foarte interesant. De adevăr, ar trebui să analizăm mai bine proiectele de la ONU și să cerem ca banii noștri sau o parte mai mare a finanțării noastre să fie direcționate către proiectele cu care suntem noi de acord, fiindcă contribuția noastră nu ar trebui să fie doar la nivelul transparenței, adică să vedem ce se întâmplă cu banii noștri, ci în egală măsură dorim să justificăm uh, această transparență și în ochii celorlalți. E greu, da, dar um, dar aceasta este părerea mea. În ceea ce privește adunarea parlamentară, nu e ușor. O adunare parlamentară poate a dictatorilor, fiindcă de atât de multe țări, iar toate parlamentele europene ar fi cea mai mare, ar, fi, ar avea dimensiunea cea mai mare. Eu nu știu dacă vreau să fiu membru la acestei adunări parlamentare. Vreau să-i răspund domnului Castaldo. Bine, o să vorbesc cu domnul McAllister Până acum am făcut un lucru bun, și anume că am inclus componenta parlamentară în zona informatică. Noi am stabilit acest lucru, noi am fost, am găzduit Parlamentul Electronic Mondial. Iar Italia a fost foarte angajată. Însă proiectul s-a blocat. Și cred că accesul la rețea, digitalizare, accesul cetățenilor la Parlament pe internet, este un proiect foarte interesant pe care am putea să-l consolidăm. Nu înseamnă că acolo unde există mass media socială există și democrație, dar participarea cetățenilor prin intermediul mass mediei moderne are o influență stabilizatoare. Și poate ar trebui să mai ridicăm acest subiect din nou. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Viland. Vă reamintesc care este calendarul pentru acest punct de de zi și vă cer acordul. Vă propun trei date. 15, nu. Se corectează vorbitoarea. <clears throat> Nu 15. 28 august. La prânz. Acesta este termenul limit pentru depunerea amendamentelor. pentru a putea vota pe 22 septembrie. Să examinăm amendamentele și să le votăm. Sunteți de acord? Ah, da, zice. E passiamo all'ultimo. Bun, și acum să trecem la ultimul punct. Propunerea de regulă. Nu, de fapt revenim la punctul despre care tocmai am vorbit. Legat de propunerea de regulament cu privire la de trecere de exercitare a dreptului de închetă al Parlamentului European și care abrogă decizia Parlamentului Comisiei de pe 19 aprilie 1995. Raportor e Ramon Oreghi Atondo. Nu o să mai extind pe explicația temei, pentru că, de fapt, am început să discutăm cu reprezentanța președinției luxemburgheze și reamintesc faptul că ultima intervenție la FCO a fost pe 5 mai și presupun că ne veți informa în special în legătură cu două aspecte. Domnule Aureghi, reuniunea tehnică de lucru neoficială care a avut loc joi 18 iunie și în legătură cu evoluții recente care poate au avut loc în grupul de lucru afaceri generale de la Consiliu. Așadar, vă invit să luați cuvântul, stimate coleg. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte intervenție foarte succintă pentru că am rugat-o pe doamna Hubner să scrie punctul pe ordinea de zi, ceea ce îmi permite să vă ofer niște informații și să vă prezint <clears throat> etapa în care s-a ajuns cu acest dosar. În ultimele zile din iunie <clears throat> ne-am aflat într-un impas și m-am simțit obligat să vă informez și să vă spun ce se întâmplă cu dosarul. Ce s-a întâmplat așadar, v-am spus câteva cuvinte atunci când m-am exprimat în fața președinției luxemburgheze. Pe scurt, iată ce se întâmplă. Avem un raport care a fost adoptat de către Parlament în anul 2013. Raportul David Martin. care a pus capăt unei negocieri care n-a dus la niciun acord cu Consiliul și Comisia, pentru că n-am reușit să încheiem niciun acord cu Consiliul și Comisia. Parlamentul a adoptat acest document pentru a evita ca el să fie dat uitării și l-am uh, reluat în vara trecută. Comisia Avco și doamna președinte au invitat Comisia și Consiliul să relanseze dialogul tocmai în speranța de a restabili contactele oarecum. Trebuie să recunoaștem că în toată această perioadă, în prima parte a anului, ne-am întâlnit de mai multe ori cu președinția letonă, am avut întâlniri cu președinția letonă, am avut și un schimb de scrisori și până la urmă am reușit să organizăm o întâlnire prevăzută pe 11 iunie în prezența Consiliului și a Comisiei. Iată care erau condițiile. Comisia trebuia să fie adică reuniunea trebuia să fie informală, tehnică de informare, pentru că Consiliul n-a primit niciun mandat să organizeze o reuniune legată de acest dosar. Cu câteva ore înainte de uh, a începe reuniunea respectivă, care trebuia să se țină aici, în sediul Parlamentului, în prezența tuturor raportorilor fictivi, și în prezența serviciilor juridice de la fiecare grup politic. Deci cu câteva ore înainte de a începe întâlnirea am primit un e-mail din partea președinției letone care îmi confirma faptul că nu e în măsură să participe pentru că Consiliul și-a exercitat uh, dreptul legat de minoritatea de blocaj care se opunea organizării acestei întâlniri din cauza prezentării unui nou raport juridic din partea Consiliului, un raport care se referă la obiecțiile tehnice și politice ale Consiliului față de raportul David Martin. Și Consiliul dorea să studieze acest document înainte de a organiza întâlnirea respectivă. Am uh, solicitat reprezentantei președinției letone ca totuși să vină a doua zi se explice situația în prezența reprezentanților grupurilor politice și ai Comisiei Europene, ceea ce s-a și întâmplat. M-am întâlnit dimineața cu președinția letonă, care a acceptat să asiste cu statut de observator la reuniunea de pe 18 iunie și președinția a constatat care sunt primii pași pentru acest dialog înnoit cu Comisia și Parlamentul, la care am abordat așadar problemele legate de acest raport am depus uh, eforturi de a fi cât mai flexibil pentru a realiza consens pe baza negocierilor care au avut loc înainte de adoptarea acestui raport în uh, mandatul uh, anterior, deci 18 luni de negociere în legislatura anterioară, care nu au dus la niciun acord și totuși s-au încheiat unele acorduri destul de importante în ce privește unele articole. Pe această bază, cum vor evolua lucrurile. Am uh, exprimat un protest față de atitudinea Consiliului care a văzut că încercăm să punem din nou pe ordinea de zi și, până la urmă, Consiliul de Afaceri Generale, grupul de lucru de afaceri generale de la Consiliu, uh, a examinat problema pentru a vedea în ce măsură poate să rămână Consiliul în afara discuțiilor. <clears throat> Conform informațiilor primite, se pare că Consiliul pregătește acum un răspuns oficial care va fi adresat doamnei Hubner, președinta Comisiei AFCO, și se pare că Consiliul se va referi la disponibilitatea de a relansa dialogul. V-am spus că suntem în impas, dar apoi am primit unele informații care mi se pare că au fost confirmate și astăzi de către ministrul luxemburghez și se pare că Până la urmă, Consiliul nu va mai pune obstacole în calea acestui dialog. Mi s-a spus, s-a repetat că există diverse obiecții politice care au fost uh, făcute publice, a apărut un nou raport și se pare din nou că există foarte multe reticențe politice și juridice la Consiliu față de raportul adoptat în trecut de Parlament, dar o veste bună confirmată astăzi de ministrul din Luxemburg. Se pare că Președinția luxemburgheză acceptă să relanseze dialogul în contextul unei reuniuni tehnice exploratorii care ne va permite să identificăm problemele care se pun. Dacă începând cu acest moment vom constata că există o disponibilitate de a trece la negocieri, Consiliul va trebui apoi să <clears throat> adoptă un mandat pentru a participa la negocieri și noi vom încerca să punem la punct cu raportorii fictive o procedură pentru a ajunge la un dialog tripartit cu Comisia și Consiliul. Iată ce doream să vă spun, o să mă opresc aici. Mi s-a părut util să vă țin la curând cu evoluția dosarului. Credem că suntem în impas, dar din fericire astăzi se pare că la reuniunea de afaceri generale Consiliul va adopta o scrisoare în care va accepta relansarea dialogului și cred că acest lucru a fost confirmat și azi de ministrul din Luxemburg cu care o să mă întâlnesc din nou în septembrie și sper să putem relansa dialogul după reuniunea din septembrie. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Aș vrea să vă spun că și eu am fost uh, impresionată favorabil de reacția președinției luxemburgheze. După această formă de embargo exercitat de președinția anterioară lucru care mi se pare încurajator și doream de asemenea să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule Tondo. și uh, președintei noastre, doamna Hubner, pentru că ați continuat să insistați, pentru că până la urmă <clears throat> poate că vom avea câștig de cauză. Nu știu dacă există alte solicitări de intervenție, dar având în vedere că e târziu, uh, Ființa noastră se încheie, de fapt nu. Mai trebuie să vă spun niște lucruri legate de calendar. De fapt, nu, nu mai e necesar. Nu e necesar. Calendarul îl aveți, de fapt. Și atunci, mai trebuie să vă spun ceva? Este că l-am pensat-o per conto mio, cioè volevo... De fapt, nu trebuie să am șoptez nimeni, pentru că m-am gândit și eu. Ce să vă spun, să vă urez tuturor uh, concediu plăcut. Ședința următoare, oare când se va ține? Sapere le, le prossime reuniuni? Vreți să știți data sau datele? Joi 3 septembrie, anul curent, la ora 3 după amiază, de la 3 la 6 și jumătate la Bruxelles. Deci de la 3 la 6 jumate la Bruxelles. Și următoarea. Vă rog frumos, dacă puteți face mai puțină gălăgie în sală, spune vorbitoare. După 3 ne mai întâlnim pe 21 septembrie. Și în rest știți despre ce e vorba. Foarte bine. Concediu plăcut